Item number five. Așadar, colegi, punctul numărul 5. Examinarea proiectului de recomandare cu privire la apărarea libertății academice în acțiunile externe ale Uniunii Europene. Raportor e domnul Can, care tocmai a sosit. Dacă sunteți gata, pot să vă dau și cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și pentru răbdarea suplimentară. În numele grupului sunt onorat și încântat să vă prezint raportul privind apărarea libertății academice în acțiunile externe ale UE. E un subiect la care țin foarte mult. Înainte de a fi <clears throat> deputat, am fost uh, profesor universitar la Universitatea din Lancashire colegii și cu mine eram foarte îngrijorați de atacurile la adresa comunității academice și a libertății academice de pe mapamont. Mii de profesori și studenți sunt atacați, aruncați în închisoare, cenzurați, exmatriculați sau chiar uciși din cauza ceea ce predau, spun diferă atacurile de la originalitatea, dar au elemente comune să țină sub control, să pună căluș instituțiilor și personal. E periculos pentru toți, nu doar că distruge vieți și cariere, le neagă tuturor avantajul de a avea acces la cunoștințe de specialitate, subminează predarea discursului public. Aceste atacuri erodează calitatea academică împiedică dezvoltarea socială, politică, culturală și Săptămâna trecută am fost uh, Comisiunea pentru Drepturile Omului în Turcia. Era un exemplu clar în care gândirea critică e reprimată, atacuri fără precedent la adresa profesorilor universitari, studenților și altor profesii. Auzim relatări și de trimitere în închisoare a profesorilor și studenților în China, în Iran, încălcarea libertății de exprimare în Nicaragua, în SUA, amenințarea la adresa autonomiei instituțiilor de învățământ și în Uniunea Europeană, în Ungaria. UNESCO apără libertatea de exprimare cu o doctrină legată de libertatea de discuție, de a efectua cercetări, de a publica și disemina rezultatele, libertatea de exprimare liberă a opiniilor în instituția sau în legătură cu sistemul în care lucrează <clears throat> combaterea cenzurii, libertatea a participa la organisme reprezentative academice. Din păcate, încălcarea ale libertății academice nu apare în legislație prin drepturile omului din cauza faptului că nu se cunoaște bine libertatea academică în rândurile apărătorilor drepturilor omului. De multe ori se face o trimitere la încălcarea altor drepturi, cum ar fi libertatea exprimării standarde în zonă sunt subdezvoltate, încălcarea libertății academice nu sunt relatate, nu sunt raportate. Prin urmare, recunoașterea acestui incident ca parte a unui fenomen global unic e un prim pas foarte important pentru a propune soluționări urgente de a sensibiliza lumea cu importanța libertății academice pentru a îmbunătăți capacitatea pentru advocacy și apărare. Sunt organizații și universități care deja fac o muncă excelentă de a monitoriza și raporta atacurile și de a ajuta pe cei care sunt amenințați. Cu toate acestea, lupta cu probleme financiare și administrative care împiedică academ, specialist sau student să aibă acces la programe, la diverse oportunități. E nevoie de eforturi suplimentare și eu și grupul meu credem că Uniunea Europeană ar putea avea un rol de lider, să sprijine pe cei persecutați în situații de risc, să apere, să promoveze libertatea academică și a studenților în întreaga lume. Acest raport din proprie inițiativă de recomandări cum să ajutăm apărarea persoanelor vulnerabile, creând inițiative UE de a sprijini pe persoanele în situații de risc, sensibilizare, monitorizare, raportare, tragerea de răspundere, promovarea dialogului și înțelegerii care să prevină amenințări viitoare în întreaga lume. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție colegilor, de asemenea, și aștept cu interes sau ce au de spus colegii, să lucrez cu colegii doamna Bocșă, domnul Knuciuc, domnul Ciostanic și domnul Colaus Bocne. Vă mulțumesc și apreciez flexibilitatea de a aștepta pentru mine. Mulțumesc. Right. Thank you, Khan. Mulțumesc, Wajid Khan, pentru uh, observațiile dumneavoastră. Vom avea acum o scurtă discuție pe această temă. Cinci colegi doresc să intervină. Oștro, Alio Marie, Cuciuc, Castaldo și Epitideios. Am uitat pe cineva? Nu. Deci fiecare are două minute. Începem cu doamna Bocco. Thank you, thank you very much for the floor. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru uh, prezentare. Voi vorbi în limba maghiară. Vă rog să vă puneți căștile. A tudomány és a fejlődés alapja az emberi kíváncsiság, mely elsősorban a kutatói munkára, a tudomány alapjának tekinthető, és ez a Educația este foarte importantă, se bazează pe curiozitatea umană. Curiozitatea este cea care ne duce la rezultate academice. Sunt de acord cu dumneavoastră, este în pericol libertatea academică pe întregul mapamont. Din păcate, e vorba de un fenomen general care acaparează în multe țări. De aceea, trebuie să fim conștienți că libertatea academică înseamnă lucruri diferite în locuri diferite. Unele lucruri sunt acceptabile, altele nu. În alte state, uh, Libertatea academică este un subiect important pe care trebuie să-l tratăm în Parlamentul European. Însă nu trebuie să acordăm o importanță politică, să, să politicizăm prea mult subiectul, pentru că acest lucru poate avea consecințe negative, se poate întoarce împotriva noastră. Printre problemele menționate s-a menționat și Ungaria, nu cred că e relevant aici. Am vorbit despre Universitatea Central Europeană. Uh, nu există niciun fel de legătură între aceasta și libertatea academică. Când vorbim despre libertatea academică, trebuie să nu uităm care este sarcina noastră și anume să ne asigurăm că învățământul în Europa și în exteriorul ei este de calitate și că iar sarcinile umanitare nu trebuie să pună în pericol sarcinile sistemului de învățământ. Integrarea studenților fără aptitudinile necesare uh, nu este un lucru uh, care trebuie să pună în pericol uh, funcția sistemului de învățământ. Putem primi profesori din străinătate, dar fără a periclita sistemul de învățământ din, din nou, exodul de creiere, de asemenea, este un lucru care trebuie să ne preocupe. Aș vrea să știu pe ce vă bazați statistice din raport, domnule raportor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cuciu, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Aș vrea, în primul rând, să îl felicit pe Wajid Khan pentru eforturile semnificative pe care le-a făcut pentru a apăra uh, libertatea academică în acțiunea externă a Uniunii Europene. Libertatea academică este unul dintre principalele drepturi ale cetățenilor europeni. Ca raportor din umbră din partea ALDE susțin această recomandare pentru că se asigură că libertatea academică face parte uh, concret din acțiunea noastră externă. Uniunea Europeană trebuie să-și părească activitățile diplomatice uh, pentru a preveni uh, atacurile împotriva libertății academice și împotriva uh, instituțiilor și, de asemenea, uh, pentru a preveni anchetarea și punerea sub acuzare și arestul neîntemeiate. Trebuie să susținem victimele acestui tip de atacuri. Voi prezenta amendamente la acest text, dar în general cred că recomandarea recunoaște în mod clar importanța abordării amenințărilor la libertatea academică la nivel european și global. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chiuciuc, din partea EFD de Fabio Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim deseori de soft power uh, ca atribut a Uniunii Europene și, din păcate, nu am suficient timp uh, de dedicat acestei teme, așa cum ar trebui. În orice caz, sunt uh, foarte mulțumită de raportul colegului și amicului meu, Can. Uh, Europa este cunoscută pentru liberi gânditori și cercetători, cei care au avut forța de a se opune autorității. Însă această libertate academică este din ce în ce mai periclitată, atât în uh, lumea academică, dar și este complet uh, absentă în alte contexte. În Turcia știm că multe universități au fost închise și mulți a fost duși în închisoare și se operează cu cenzură, dar și cu influențarea instituțiilor academice din, din străinătate. Din guvernul chinez ar fi solicitat uh, Cambridge Analytica să blocheze internetul, în special în cazuri care vizează Tibetul și, și piața în can. Sunt exemple doar în acest sens. M-a lovit însă o afirmație a oficialilor egipțieni care s-au întrebat în fața cadavrului tânărului italian ucis acolo cine vine să studieze în uh, Egipt. Dar acest lucru arată un fenomen. Cunoștințele și gândul liber sunt uh, amenințări uh, pentru sisteme didactoriale. Poate că este bine că raportul nu analizează punctual cazurile de lipsă a libertății academice în lume. Mm, sunt foarte interesante acele puncte unde se sublinează importanța uh, găsirii resurselor pentru libertatea academică le voi reciti cu atenție, dar în momentul de față aș dori să-l felicit pe amicul meu, uh, raportor, pentru acest proiect excelent. We now... Mulțumesc, uh, Fabio Castaldo. Domnule Pitideo, să acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, nu există nicio îndoială. Libertatea academică, pentru că este strâns legată de libertatea de gândire și de, um, uh, exprima, de expresie, este un subiect foarte delicat. Noi încercăm să le spunem um, tinerilor um, că trebuie să trăiască într-un mediu liber și democratic în uh, mediul academic. De aceea, cred că um, este foarte important raportul lui Wajid. Înainte de a ne grăbi să condamnăm uh, încălcarea acestor um, libertăți fundamentale în state terțe, poate că ar fi bine să privim întâi bârna din ochiul nostru, propriile noastre încălcări, pentru că sunt astfel de încălcări și în statele membre ale Uniunii Europene. Sunt restricții pentru um, mediul academic și în Uniunea Europeană. Și vă dau un exemplu din Suedia, în care un profesor a spus că este clar că există diferențe între femei și bărbați. Această persoană a fost um, persecutată pentru uh, opiniile sale, i s-a uh, spus să-și retragă cuvintele, să-și retragă aceste declarații. Deci, înainte de a ne critica vecinii, poate ar fi bine să ne uităm în curtea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schaffhauser are cuvântul évidemment l'importance de la Desigur, libertate, este importantă libertatea academică. Mi-ar plăcea să facem anumite propuneri uh, concrete. În evul uh, mediu, uh, Sorbona avea un statut special. Dragi colegi, faceți propuneri pentru ca raportul dumneavoastră să nu fie doar așa o um, promisiune plină de bunăvoință și de intenții bune, ci um, să se acorde într-adevăr libertatea cuvenită universităților, să li se acorde un statut similar cu cel al ambasadelor. Eu vă fac această propunere, sper să o incorporați, pentru că astfel uh, va putea progresa libertatea academică. Dacă în spatele unei Domnule Schaffhauser, cred că nu funcționează traducerea în limba engleză. Este o problemă tehnică. Se poate... Îmi pare rău, este o problemă cu traducerea în limba engleză. Nu face nimeni traducerea din engleză, din franceză în engleză? S-a rezolvat între timp. reiau. Prima recomandare pe care o făceam colegului meu, pentru că acum avem și traducere, este să acordăm universităților același statut care este acordat ambasadelor. În Evul Mediu, Sorbana avea un statut de extrateritorialitate. Era ca un fel de loc sfânt. Chiar era Sorbona pe atunci uh, un loc sfânt. Dacă pentru domnul Soros universitatea devine un loc de război în care se organizează luptele politice împotriva unui organism unui stat legitim, lucrurile se schimbă pentru că universitatea nu este asta, dar domnul Soros a încercat să o transforme într-un uh, instrument subversiv, într-un instrument politic. El este cel care pervertește universitatea. Nu domnul Orban trebuie să fie condamnat aici, domnul Soros trebuie să fie condamnat pentru că se folosește de universitate pentru a-și face din ea un instrument din, de propagandă politică. E o rușine. Cred că ar fi interesant să studiem legăturile domnului Soros cu crimă organizată și cu puterile externe. Acestea fiind circumstanțele, cred că uh, trebuie, în primul rând, să conferim uh, statutul special al universităților, să garantăm uh, libertatea academică, dar să nu amestecăm lucrurile în aceeași oală, să nu punem Ungaria în aceeași oală. Domnule Aliomari, doamna Aliomari, mă scurați. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu am lucrat în mediul universitar. Vreau să-l felicit în această calitate pe domnul Can pentru raportul dumnealui. Îl susțin în totalitate. Vreau să insist asupra unui punct care a fost adus în discuție de anumiți colegi. Uh, Există un raport în libertatea universitară, academică și libertate, libertatea de exprimare. Nu ă, credem că putem să ne oprim ă, asupra libertății de exprimare în acest raport. Ă, avem mai multe probleme în mai multe state membre cu problema libertății de exprimare în interiorul universităților, uh, se face apologia terorismului, există negaționism, există tot fel de lucruri care se fac în universități. Uh, libertatea academică este însă și libertatea de a putea spune orice. Este o alegere a fiecăruia, dar trebuie să spunem dacă merge până acolo libertatea intelectuală în cadrul universității, dacă este sau nu o dezbatere ca oricare alta. Cum pozițiile țărilor noastre în, în legătură cu această problemă diferă, cred că ar trebui să avem o dezbatere și cred că uh, subiectul ar trebui menționat uh, mai. Uh, mai clar, pentru că nu vă opriți suficient asupra acestui lucru în raportul dumneavoastră. Dar țineți uh, ține și de problematica libertății intelectuale în cadrul universităților. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Vă rog, nu știu să vă pronunț numele, mă iertați, spune președintele. Doresc să o întreb ceva pe doamna Alio Marie în legătură cu intervenția sa a spus că nu poți spune orice prostie în universitate, dar cine decide ce e o prostie și ce nu e? Unusual statement. This is kind of a short intervention. Uh. Ce intervenție scurtă. Michel, hai cuvântul. Am spus că probabil ar trebui să dezbatem aici dacă libertatea universitară permite să spunem tot, orice, sau dacă ea pune limite și cred că, diferența, că există diferențe între pozițiile statelor membre. În acest raport nu putem face abstracție de această chestiune, asta spuneam eu. Nu putem face abstracție de această problemă numai pentru a... Um, Dragi colegi, um, sunt mai mulți colegi care doresc să intervină, însă întârziem. Eu n-aș vrea să mai dau cuvântul nimănui, pentru că ne mai așteaptă și alte dezbateri. Putem să schimbăm argumente în alt context. Trecem acum la punctul 6. Suntem în întârziere cu un sfert de oră. Voi fi cât se poate de concis. Trecem la a doua evaluare um, rapoartele, a două rapoarte pe 2018 pentru um, Serbia și Kosovo. Eu sunt raportor pentru Serbia. Prima analiză a avut loc pe 21 iunie, înainte de pauză de vacanța de vară. După cum vă amintiți, termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost 30 august. La sfârșit s-au depus 239 de amendamente, 86 mai puțin decât în 2016. Vă amintiți că nu uh, am avut anul trecut uh, rapoarte uh, legate de țările în curs de aderare. În rapoartele s au vorbit despre, în amendamente s-a vorbit despre um, statul de drept, um, libertatea presei. Um, marți, după amiază, am avut o reuniune foarte fructuoasă cu raportorii din umbră. Cei care au participat au decis să avem o rezoluție cât se, cât se poate de echilibrată și de precisă și cred că am reușit să ne atingem acest obiectiv. Este important pentru noi să încurajăm uh, Serbia să rămână pe calea ei europeană, permițându-i uh, în același timp să îmbunătățească acele domenii care trebuie îmbunătățite. Sunt 27 de amendamente de compromis care se referă la aproape tot raportul. Vreau să le mulțumesc raportelor din umbră, in, în mod special uh, lui Igor Scholtus, care este nu doar raportor din umbră pentru Serbia, dar și raportor permanent pentru Kosovo. Pentru prima dată în acest mandat am reușit să avem în ambele rapoarte o formulare identică în legătură cu chestiunile principale din Serbia și Kosovo. Acesta reprezintă un progres semnificativ pentru că este important ca Parlamentul European să vorbească la unison. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră și votul de la AFET, care va avea loc fie pe 8, fie pe 9 octombrie. Și acum avem o listă de intervenienți uh, impresionantă. Avem deocamdată 8 colegi care doresc să ia cuvântul. Avem 15 minute Haideți să nu vorbim mai mult decât două minute fiecare. Încep cu domnul Balcanii de Vest, Eduard Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru eforturile la acest dosar. Cred că avem un raport echilibrat care va ajuta Serbia să-și înțeleagă punctele forte și punctele slabe în procesul de integrare. Uh, mă bucur că ei sunt angajați în acest proces și că uh, sunt pe calea cea bună. Ei uh, sunt printre uh, elevii fruntași și au o ocazie uh, Uh, foarte bună să facă reforme și să progreseze către Uniunea Europeană. Cred că acest raport reprezintă o încurajare pentru autoritățile sârbe să se concentreze pe chestiunile cruciale pentru integrarea europeană. Uh, e vorba mai ales de statul de drept, de chestiunea sistemului judiciar, procesul de reformă juridică, libertățile civile, libertatea presei, dar de asemenea îmbunătățirea procesului și proceselor parlamentare. parlamentare. Ehm, Serbia a avansat foarte mult uh, în multe domenii, precum uh, o economie de piață dezvoltată care funcționează, transport și altele. Uh, este important să încurajăm rezultate concrete ale reformelor în subiecte cheie, precum um, sectorul judiciar și combaterea corupției și a crimei organizate. Serbia a fost implicată și activă în uh, cooperarea regională, are relații bune cu vecinii. Serbia este partenerul nostru cheie și aliat din regiune și sunt convins că într-o bună zi uh, vor fi uh, primiți în familia noastră europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul Tani Fayon, care este raportul din umbră de la SHD. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru cooperarea excelentă. Împreună cu ceilalți raportori, în special cu Igor Schult, am cooperat foarte bine. E bine să avem aceeași formulare pe subiectele cele mai delicate uh, din rapoartele referitoare la ambele țări. Eu sunt foarte mulțumită cu compromisurile la care s-a ajuns. Uh, cred că toate amendamentele noastre au fost incorporate. Vreau să subliniez mai ales amendamentul de compromis numărul 18, care susține, uh, care consolidează textul pe libertatea presei. De asemenea, comprim, uh, amendamentul de compromis 21 privind romii și con, mă bucur că s-a inclus la compromisul 24 și condamnarea uh, Um, acelor um, crime, uciderii politicianilor sârbi. În fiecare an spunem însă același lucru. Pe teren lucrurile nu s-au schimbat semnificativ, nu sunt progrese uh, semnificative, deci va trebui să criticăm în continuare ce se întâmplă acolo și să fim atenți la ce se întâmplă cu presa. Din păcate, nu s-au îmbunătățit prea mult lucrurile cu, folosind la procedurile de urgență din Parlament care limitează examinarea din partea opoziției. Cel mai important uh, amendament este 35 privind discuțiile Serbia-Kosovo și uh, ajustarea granițelor, un subiect foarte delicat pentru Parlamentul European. Știu că și pentru Parlamentul Kosovar uh, Uh, obiectivul uh, este un subiect dificil. Obiectivul a fost să avem același text în ambele acorduri, dar uh, în ambele rapoarte, dar din experiența cu Slovenia știm că orice mișcare a graniței ar destabiliza regiunea și trebuie să evităm acest lucru. Vreau să mai precizez că îl susțin pe domnul Cucan cu amendamentul său 133, care nu face parte din amendamentele de compromis, dar eu cred că este foarte important. E vorba de abuzul în uh, serviciu, care încă rămână o problemă uriașă în Serbia, în ciuda reformelor care s-au făcut, și uh, o avertizare pentru Serbia. Dacă dacă nu își uh, modifică situația cu liberalizarea vizelor pentru uh, Iran până la sfârșitul uh, lui octombrie, se pare că vor primi un raport negativ în legătură cu liberalizarea vizelor pentru Serbia până la sfârșitul anului. Cel puțin acestea sunt semnale de la Bruxelles. Deci cred că Serbia poate folosi acest avertisment în legătură cu liberalizarea vizelor pentru Iran. Ivo Weigel are cuvântul. Alde. Pa predsedujoči. Po zaslugu našega predsedujočega. Mulțumesc, domnule președinte. Datorită președintelui nostru, care este în acest, în acest dosar și raportor. Avem parte de un raport bun care arată foarte bine că procesul de uh, lărgire se, de, se extinde și către zona din sud-estul Europei și întreaga zonă este pe calea stabilității și a stabilirii unor bune relații de vecinătate. Raportul subliniază mai multe teme care pun încă probleme, de pildă statul de drept, independența justiției, libertatea mass media, atitudinea față de minorități, dezvoltarea democrației interne și relații constructive între toți actorii politici, inclusiv Parlamentul. Grupul ALDE a avut o poziție negativă atunci când s-a pus problema unor schimburi de terenuri între Serbia și Kosovo și de stabilirea unor noi frontiere. Acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra stabilității din regiune. De asemenea, și retorica trebuie să se schimbe atunci când politicienii serbi, sârbi vorbesc despre țările vecine. Serbia și populația din Serbia trebuie să știe că sunt uh, bineveniți uh, să se alăture Uniunii Europene dacă respectă toate valorile acesteia și printre acestea se numără și adoptarea uh, directivelor din cadrul PESC. Mulțumesc, Igor Șoltes, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, domnului McAllister, pentru o cooperare foarte constructivă pe ambele rapoarte, atât pe Serbia cât și pe Kosovo. Vorbind acum despre Serbia, este vorba de un raport excelent care cuprinde toate amendamentele. Ați reușit să formulați niște bune amendamente de compromis. Cred că acest raport face o descriere precisă a situației din Serbia. Există multe bune inițiative în această țară, disponibile în multe domenii, totuși există și sectoare în care evoluțiile lipsesc sau nu sunt atât de evidente. Colegii mei au subliniat aceste domenii deja. Statul de drept, libertatea mass media, problema minorităților. Totuși aș dori să punctez și o altă chestiune, și anume legislația penală mai ales atunci când este vorba de infracțiuni întreprinse de companii. Pentru că în trecut am avut de-a face cu confiscări. Eu cred că acest aspect al codului penal va trebui modificat. Atunci când este vorba de evoluțiile din domeniul combaterii criminalității organizate și a corupției, cred că există spațiu de manevră, se pot face multe pentru îmbunătățirea situației. Asistăm acum la implicarea politicienilor în sistemul de justiție. Nu ar trebui să permitem acest lucru. Când este vorba de amendamentele legate de Parlament și nivelul democratic, Vreau să subliniez că nu e bine ca Parlamentul să apeleze la proceduri de urgență pentru a implementa legislație care nu se impune să fie adoptată prin proceduri accelerate. De asemenea, s-au consemnat și mai multe încălcări ale regulilor de procedură în Parlament, nepermițând astfel opoziției să-și prezinte punctul de vedere. În ceea ce privește relațiile de vecinătate, în special între Serbia și Kosovo, sper sincer că în viitor vom vedea în final luminița de la capătul tu tunelului și vom găsi o soluție. Mulțumesc! Um, din partea FDD, Fabio Castaldo, două minute. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc raportorului președintelui nostru David atât pentru activitatea desfășurată și pentru faptul că a inclus foarte multe din amendamentele noastre în compromisuri. Cred că în această etapă se impune să dăm un semnalul corect către țările din Balcani. Este important pentru Uniunea Europeană pentru că traversăm o perioadă complicată, dar și pentru țările din regiune, cărora li s-a promis o perspectivă de aderare, care la un moment dat fusese din nou pusă sub semnul întrebării. În regiune, există o nouă etapă, existând și acest acord istoric între Grecia și Macedonia. Noi trebuie să catalizăm aceste stimulente, să susținem procesul de aderare, fără să renunțăm să venim cu observațiile juste și constructive. Aceste obiective cred că se realizează în raportul dumneavoastră. La compromisul 25 se vorbește de posibilitatea unui acord între Serbia și Kosovo în ceea ce privește frontierele. O chestiune foarte complicată, dar în uh, fine compromisul este unul echilibrat uh, și este similar cu cel din raportul pentru Kosovo. Însă această chestiune trebuie acceptată de ambele părți. Există riscuri, dar <clears throat> imobilismul ultimelor ani pe această temă este un risc și mai mare. De aceea ar fi bine să asistăm la o nouă dinamică. Trebuie să urmărim evoluțiile fără să ne lăsăm uh, motivați de un fals entuziasm. Vreau să vă reamintesc că Serbia este o țară aliată și prietenă în această zonă și sperăm uh, foarte curând Serbia și celelalte țări din regiune vor uh, deveni parte din familia noastră, deși, dintr-un anumit punct de vedere, sunt deja. Mulțumesc! Mulțumesc, Fabio Castaldo, și acum din partea grupului ENF, domnul Schaffhauser. Merci beaucoup, président. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine, Serbia face parte din Europa. Nu spun din Uniunea Europeană, ci din Europa. E și membru în Consiliul Europei. Această integrare pare un lucru bun. Aș vrea totuși să fac niște observații. Mai întâi, echilibrul pe care îl asigur între Rusia și Europa. De ce să criticăm acest lucru. Serbia are acest rol fundamental de a avea relații bune și cu Rusia și cu Europa. Reprezintă un fel de punte, nu e vorba de a o critica, ci de a încuraja un astfel de echilibru. Am trebuit să luăm notă de rolul special pe care îl joacă pentru a contribui la acest echilibru. Știu și ce fac germanii în domeniu să asigure echilibru cu Rusia. În al doilea rând, aș vrea să subliniem totuși în preambul tot ce se referă la ilegalitatea războiului din 1999, să subliniem totala suveranitate juridică pe care o are Serbia asupra Kosovo și libertatea fundamentală legate de suveranitate. Aceste elemente diferite nu mi se par uh, suficient prezente în uh, raport. Iată de ce am depus amendamente în acest sens. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc. I-am ascultat acum pe toți raportorii din umbră. Suntem uh, în întârziere deja, dar avem uh, în continuare șapte colegi care doresc să intervină. Doar un singur minut, îmi pare rău. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să vă felicit pentru acest raport cuprinzător și echilibrat. Am uh, înaintat o serie de amendamente care abordează poli reprezentarea politică a minorităților politice în Parlamentul din Serbia, precum uh, locuri uh, pentru liderii minorităților și de asemenea programe la uh, televiziunea publică. Serbia trebuie de asemenea să rezolve problema persoanelor dispărute și de asemenea să rezolve problema uh, proprietăților militare. Dragi colegi, aceste probleme trebuie rezolvate astfel încât cu toții să putem uh, susține calea europeană a Serbiei către Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să salutăm și posibilă normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștina și să ne exprimăm susținerea pentru acest dialog. Mulțumesc, uh, Tonino Pizzula. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să vă felicit pentru acest excelent proiect de raport cu privire la progresele înregistrate de Serbia în ultimul an, pentru că acoperă majoritatea punctelor importante. Vedem că există progrese în cadrul negocierilor, dar există probleme în continuare cu libertatea mass media, tratul de drept și democrație. Am înaintat o serie de amendamente Vrem să transmitem un semnal clar că dorim să se alăture UE, însă vrem mai multă transparență în ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale. Atunci când vorbim de relații de vecinătate și cooperare, acest lucru trebuie să fie o prioritate pentru Serbia pentru că ar putea avea un impact negativ asupra aderării sale. Mai sunt chestiuni în discuție, uh, persoanele dispărute, urmărirea criminalelor de război, uh, proprietăți și așa mai departe. În ceea ce privește frontierele și recenta propunere de a face schimb de teritorii, trebuie să spun că Există cadrul politic uh, pentru normalizarea relațiilor între aceste două state, dar idei ad hoc ar putea amenința stabilitatea regiunii. Mulțumesc. Domnul Epidideos acum. Mulțumesc ca orice țară care dorește să adere la Uniunea Europeană și Serbia face eforturi pentru a îndeplini criteriile de la Copenhaga și e logic în anumite domenii există um, evoluții și în alte domenii mai puțin. De subliniat este faptul că Uniunea Europeană nu ar trebui să vină cu prejudicii față de idei preconcepute față de Serbia. Trebuie tratată Serbia ca și orice altă țară. Serbia trebuie evaluată pe baza unor criterii obiective și pe baza reformelor. Nu se poate ca eforturile Serbiei pentru aderare să sau dorința să fie folosită ca o măsură de șantaj pentru anumite modificări, pentru că astfel s-ar putea ajunge la situații de liniște în Balcan. Mulțumesc, domnul Preda, un minut. Mersi. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, felicitări pentru eforturile depuse. Vreau să insist asupra unui aspect politic, nu legat de Serbia, ci de influența președintelui sârb în Bosnia-Herzegovina. Vor fi alegeri peste câteva săptămâni. Am făcut apel la domnul Vucic de mai multe ori să-l modereze pe domnul Todic. N-am avut acest sprijin. Mi-aduc aminte problemele la referendum. Am spus că nu poate să influențeze asupra lui Todic. Acum e alături de Dodic într-o campanie electorală care critică, așa zisă, intervenția puterilor occidentale în Bosnia-Herzegovina. Deci avem un actor în Bosnia, Dodic, care e apropiat de Putin, se va duce să se întâlnească peste câteva zile cu Putin și care e sprijinit de președintele Vucic în această campanie antioccidentală. Eu consider că influența sârbă în Bosnia ar trebui mai degrabă să meargă înspre o reopenizare a țării și nu să sprijine voturile Moscovei în această țară săracă. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Doamna Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membra a Delegației pentru Serbia, aș dori să vă mulțumesc și pentru raportul excelent și cred că va fi o parte importantă a discuțiilor noastre atunci când vom vizita Belgradul la sfârșitul lunii octombrie. Am vrut să subliniez acele părți din raportul dumneavoastră cu privire la statul de drept și uh, accesul la justiție, de asemenea, este important, în special uh, din perspectiva articolului 47 din Carta Drepturilor Fundamentale. Știu că ați redactat o serie de compromisuri, însă vreau să subliniez că sper, ca și mulți alți colegi, că vom putea susține progrese ulterioare în uh, a pune accentul și pe dialogul social, pentru că acest lucru va putea contribui la creșterea um, economică a Serbiei. Doamna Zovcot. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit eu pentru bunul um, raport pe Serbia. Deși nu am văzut încă amendamentele de compromis, Mă voi referi așadar doar la propriile amendamente care se referă la liberalizarea vizelor și la cu Iranul și posibilă facilitare a vizelor cu alte state din Golf am arătat că Serbia ar trebui să-și revizuiască această politică pentru că periclitează țări care încă nu fac parte din Uniunea Europeană, precum uh, Bosnia și Herțegovina, unde se abuzează de aceste lucruri, se vine în valuri și apoi se continuă spre Uniunea Europeană. Este o chestiune care preocupă foarte mult Croația, care are uh, Uh, frontiera cea mai lungă cu Bosnia-Herzegovina. Iar Serbia ar trebui să facă mai multe eforturi uh, pentru a opri traficul cu migranți. Eu sper că aceste amendamente vor fi incluse în raportul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Zofcot, și pe final, uh, doamna Aliu Marie. Mulțumesc, domnule președinte. N-am nimic de spus în legătură cu acest raport și cel privind Kosovo, care sunt excelente, dar vreau să pun o întrebare. În toate rapoartele acestea cu privire la țările candidat, la integrare, de ce niciodată nu figurează nimic cu privire la progresele care pot fi realizate în avantajul cetățenilor de aceste țări în materie de protecție socială sau de nivel de trai? Mi se pare că aderarea la Uniunea Europeană nu se face numai ca să dezvoltăm economia. Se face, desigur, pentru a dezvolta drepturile fundamentale, dar oare printre drepturile fundamentale ale cetățenilor din aceste țări nu e loc și pentru îmbunătățirea situației lor concrete? E valabil pentru toate rapoartele, niciodată nu se vorbește despre acest aspect. Eu cred că primul lucru este dacă vrem să avem o adevărată unitate și sentiment de apartenență la Uniunea Europeană, trebuie să fie și un sentiment că Uniunea Europeană îți îmbunătățește viața ta de cetățean, inclusiv uh, în aspectele simple, materiale. E o întrebare globală cu privire la toate aceste rapoarte. Ok, thank you, Mr. Bun, vă mulțumesc. Este un punct uh, de care ar trebui să ținem cont. Știm cu toții că negocierile de aderare sunt foarte tehnice și poate că uneori în limbajul nostru nu se acoperă și interesul cetățenilor 100%. Deci, uh, remarcă bună și vom încerca data viitoare să includem și aceste aspecte. Atât din partea mea, mulțumesc pentru contribuții și observații. Mi s-a spus că votul cu siguranță va avea loc pe 9 octombrie aici în Comisia AFET. Trecem acum la punctul 7, raportul pe 2018 a Comisiei referitor la Kosovo și voi da imediat cuvântul raportorului nostru Igor Șoltes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând aș dori să vă mulțumesc să mulțumesc sincer tuturor raportorilor din umbră. Cred că au dat dovadă de o mare disponibilitate în a accepta amendamentele atunci când am redactat raportul. Mulțumesc și secretariatului, mulțumesc toți consultanți, tuturor consultanților care ne-au ajutat în redactarea amendamentelor de compromis. Cred că amendamentele de compromis transmit uh, mesajele cheie pe care Parlamentul European dorește să le transmită în direcția Kosovo. De la data adoptării ultimului raport s-au întâmplat multe lucruri. Ce aș dori să subliniez în special este chestiunea liberalizării vizelor. După cum știți, probabil, Comisia Europeană consideră că Kosovo a îndeplinit toate condițiile și, de asemenea, crede că ar trebui să se acorde undă verde și pentru liberalizarea regimului vizelor cu Kosovo. Și Parlamentul European în ultima sesiune a dat această undă verde pentru liberalizarea regimului vizelor. De aceea solicităm Consiliului să facă același lucru cât se poate de curând. Este o chestiune importantă pentru că ne-ar ajuta să creăm condiții de egalitate în această regiune și de asemenea ne-ar ajuta să includem Kosovo în toate procesele din această regiune. Acest lucru va avea beneficii pentru economie, dar și pentru alte sectoare. Totuși, acest raport menționează progresele înregistrate și în chestiunea care încă rămâne de rezolvat și care ar trebui să fie luată în serios de autoritățile din Kosovo. După cum vă spuneam, condițiile pentru liberalizarea regimului vizelor au fost îndeplinite, dar, pe de altă parte, autoritățile vor trebui să facă mult mai multe atunci când este vorba de combaterea criminalității organizate și a corupției. Vor trebui să creeze un um, oficiu special pentru combaterea corupției Kosovo și pe partea de migrație are un rol important de jucat și în acest sens trebuie să demonstreze că va implica o politică decisivă în acest domeniu, decisă. Oliver Ivanovic, știți că a fost asasinat, vrem să se găsească făptuitorul. Aș dori să subliniez și altă chestiune importantă și anume rolul femeilor în această societate și apoi și atitudinea față de minorități, față de persoane cu handicap. Toate aceste domenii necesită mult mai multă um, atenție din partea autorităților kosovare. În final, permiteți-mi să menționez două chestiuni importante. În primul rând, Kosovo și Serbia trebuie să-și soluționeze divergențele și să stabilească relații mai bune. Noi ar trebui să încurajăm cooperarea economică între cele două părți, de asemenea și cooperarea în domeniul uh, activităților sportive, dar și în alte domenii. Cred că dacă dăm undă verde pentru implementarea unor proiecte în um, ceea ce privește activități sportive sau contacte între oameni, ar fi un lucru foarte benefic. În ceea ce privește protecția mediului. Știți probabil că Priștina este un, uh, unul dintre orașele cele mai poluate din perspectiva calității aerului. De aceea solicităm autorităților de la Priștina să facă mult mai multe eforturi pentru îmbunătățirea calității aerului și, prin urmare, a calității vieții cetățenilor lor. Mulțumesc, domnule Igor Șoltes, pentru observații. Am să dau acum cuvântul președintelui delegației cu Bosnia-Herzegovina, Tonino Pițulă. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe raport. Uh, Europskog parlamenta uh, za, za care trece în revistă diverse evenimente din ultimul an. Calitatea mea de șef de delegație, aș vrea să subliniez că săptămâna trecută am fost la Priștină și am avut a cincea întâlnire a Comisiei Parlamentare Comune UE Kosovo. spre deosebire de întâlnirea de la Strasburg, când s-au prezentat niște chestiuni deschise la începutul ședinței, am reușit să ajungem la concluzii și recomandări la sfârșitul ședinței. Anul trecut s-au întâmplat lucruri importante, recomandarea Comisiei Europene de liberalizare a regiunii de vize. Sper că aceste lucruri vor fi soluționate în curând, astfel încât cetățenii din Kosovo, până la urmă, să poată, în fine, să călătorească fără vize în Uniunea Europeană. Evident că mai sunt multe de făcut în combaterea corupției și efectuarea de reforme sociale și în aplicarea celor convenite în dialogul cu Serbia. E nevoie de un acord între Serbia și Kosovo care să le permită celor două țări să evite consecințe grave pe plan intern sau în regiune. Mulțumesc. Thank you, Tonino Pizzula. Mulțumim, domnule Pizzula. Acum declarații din partea raportorilor din umbră. De la PP, doamna Șoiță. Mulțumesc. Am participat și eu la cincea întâlnire a Comisiei Comune săptămâna trecută. Salut progresele Kosovo din ultimul an. Sunt mulțumită de îndeplinirea condițiilor pentru liberalizarea vizelor, după cum a confirmat raportul în iulie al Comisiei. Și s-a spus și la ultima plenară din Strasburg. În plus, <clears throat> ratificarea acordului de marcare a frontierei între Kosovo și Montenegro e un pas major înspre relații bune de vecinătate și calea Kosovo spre Uniunea Europeană. În centrul dezbaterii e dialogul dintre Serbia și Kosovo, după cum știm cu toții, discutat foarte mult în ultimele săptămâni. Am exprimat sprijinul de plin pentru continuarea dialogului și, dacă se poate, normalizarea de plină a relațiilor între Priștina și Belgrad. Cu toții trebuie să depunem eforturi pentru a-i ajuta să-și normalizeze relațiile întrucât e unul dintre criteriile atât pentru Kosovo cât și pentru Serbia pentru integrare în UE. E nevoie de progrese în ce privește statul de drept și combaterea corupției, dar mă bucur că recent s-au adoptat legi noi pentru a combate crima organizată și corupția în Kosovo. Mulțumim, Igor Scholtes, pentru un raport echilibrat și bun. Mulțumim. Din partea S și D, domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului raportor și colegilor uh, raportori din umbră pentru eforturile depuse pentru a ajunge la compromisuri. Cred că textul e echilibrat și prezintă bine situația de progres a țării, evidențiind progresele și în același timp și ce mai rămâne de făcut în ce privește reforma administrației publice, puterea judecătorească, combaterea corupției și criminalității. După cum s-a spus, Kosovo până la urmă a îndeplinit condițiile necesare pentru a obține liberalizarea vizelor. După votul Parlamentului European, decizia finală va fi luată de Consiliu și mă bucur că pe fond acest rezultat poate fi atins pentru a <clears throat> promova stabilizarea și cooperarea cu această regiune geografică Um, care are un rol fundamental pentru Uniunea Europeană. În fine, e important uh, și normalizarea relațiilor între Kosovo și Serbia. Există încă țări uh, învecinate care nu au recunoscut uh, statutul de țară al Kosovo. E important și pentru regiune și pentru Balcanii Occidentali. E important să avem o idee clară în ce privește situația frontierelor Orice schimbare a frontierelor ar fi o sursă de tulburare și eventual uh, conflicte viitoare. E o chestiune delicată ținând cont de alcătuirea etnică și teritorială complicată în zonă. Iată câteva aspecte pe care doream să le precizez. Mai rămân multe de făcut. Mulțumesc, domnule Panzeri de la ALDE, domnul Raraș. Mulțumesc. lucrez pe colega Hilda Lotman. Îi mulțumesc raportorile pentru cooperarea excelentă și pentru faptul că a ținut cont de diverse amendamente propuse de ALDE și alte grupuri pentru a face raportul să fie cât mai complet. Kosovo se confruntă cu problemele obișnuite ca toate celelalte țări din Balcanii Occidentali. Se confruntă cu probleme obișnuite, polarizare pe scena politică, lipsa de independență a puterii judecătorești, corupție, crimă organizată. Dar Kosovo are și o problemă suplimentară faptul că încă n-a ajuns la un acord cu Serbia și faptul că trebuie să integreze părțile în care sârbii reprezintă majoritatea și nu sunt integrate în sistemul acelui stat. Au fost și semnale pozitive, ratificarea acordului cu Muntenegru, adoptarea unor legi care corespund cu reformele europene și integrarea judecătorilor din zonele de nord ale Kosovo cu majoritate sârbă în puterea judecătorească majoritară, pași mici în perspectiva noastră, dar eforturi uriașe pentru Kosovo. Kosovo, cu siguranță, este stat independent. Trebuie să-și asume și obligațiile, să se și drepturile ca stat independent să joace rolul pe scena mondială. Toate măsurile respective adoptate în Kosovo trebuie accelerate pentru ca și Kosovo să se alăture altor țări pe drumul aderării la UE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Radus, de la FDD, domnul Castaldo. Două minute. Grazie, Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc în special raportorului pentru munca da, extraordinară pe care a depus-o, pentru că a ținut cont de diverse amendamente și e disponibil să ajungă la diverse compromisuri. E o perioadă favorabilă în regiune și cred că pașii întreprinși și progresele din Kosovo reprezintă un semnal foarte pozitiv. Desigur, administrația publică, puterea judecătorească, statul de drept sunt uh, domenii în care ne vedem îmbunătățiri și sunt subliniate în cadrul raportului. Trebuie să dăm uh, stimulantele necesare dacă vrem să aibă loc reforme suplimentare, provocări majore, dar și oportunități deosebite există în Kosovo. Legăturile bilaterale cu Serbia sunt foarte importante E nevoie de o cooperare reală, eforturi concertate. Toate părțile trebuie să se implice în acest dialog. Compromisul 18 legat de acordul cu Serbia. O chestiune extrem de delicată, dar și extrem de importantă. Fără a se avansa în relația între Serbia și Kosovo se rămâne într-un anumit blocaj, deci e necesar să se includă în uh, chestiunea generală în care e nevoie de reformă în țară? Cred că, într-adevăr, e important că se exprimă și critici în raport, dar sunt critici constructive și e foarte clar în raport că noi sprijinim procesul de reformă și perspectivele pentru viitor sunt favorabile. Încă o dată așteptăm cu interes să salutăm Kosovo în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Castaldo, de la neafiliați. Să-l invităm pe domnul Zozniac să ia cuvânt. Ja zwracam uwagę na problem bardzo neconsecvent. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la politica irresponsabilă a Uniunii Europene față de Kosovo. De fiecare dată când Uniunea Europeană ține partea celor din Serbia, e un lucru inacceptabil dacă ai dreptul la autodeterminare, care este exact dreptul care a permis unor state membre să recunoască independența Kosovo dacă ai dreptul la independență, ai același drept și pentru sârbii care trăiesc în Kosovo. Atunci, de ce dreptul albanezilor uh, să se despartă de Serbia și n-au și sârbii dreptul să se despartă de Kosovo? Nu e corect. Unii sârbi nu vor să trăiască în Kosovo și trebuie să recunoaștem dorința lor. De ce folosim uh, unități duble de măsură cu privire la același subiect? Dacă vorbim la dreptul de autodeterminare a unor națiuni pe care nu le sprijinim în general. Eu nu sunt în favoarea naționalismului ca bază a înființării de state, dar dacă folosim acel criteriu, ar trebui să facem atunci un referendum pe întregul teritoriu al Kosovo sau măcar în zonele în care există o majoritate sau o mare minoritate de sârbi dacă vor sau nu să țină de țara respectivă. De ce sârbii sunt forțați să fie parte dintr-un stat albanez când albanezilor li s-a permis să se despartă de un stat sârb? De ce e asta o metodă bună de a promova politica? Nu cred că standardele noastre sunt bune, dar dacă le folosim totuși să le aplicăm în mod coerent. Și am propus amendamente în acest sens. Okay, thank you. Bun, mulțumesc. Mai avem acum încă trei vorbitori. Mai întâi domnul Cucan, apoi domnul Ward și apoi domnul Epidideos. N-am uitat pe nimeni, deci s-a închis lista de vorbitori. Mai întâi domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului pentru munca fructuoasă. Salut rezultatele votului în plenară Începe este liberalizarea vizelor pentru Kosovo și sper că și Consiliul va putea să avanseze la această chestiune în lunile care vin. Cred că raportul reflectă obiectiv un an uh, politic turbulent în Kosovo. Salut dialogul politic interpartinii, care are un rol crucial în implementarea fundamentalelor reformă de care are nevoie Kosovo. Aceasta e calea care duce în viitorul european al Kosovo. Locuitorii în Kosovo ar trebui să vadă, să simtă rezultate tangibile ale procesului. Mai există chestiuni nesoluționate îmbunătățirea rolului <clears throat> Parlamentului menționat în raport, care trebuie subliniat. Dialogul între Priștina și Belgrad ar trebui să fie tratat cu mai mare seriozitate de ambii parteneri atât Kosovo cât și Serbia trebuie sprijinite în acest proces și, în fine, aș vrea să felicit liderii din Kosovo pentru implicarea activă cu alți parteneri regionali și să salut alinierea cu politica noastră comună de securitate și politică externă. Mulțumim, domnule Cucan, doamna Ward. Mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc despre acest subiect. Sunt o mare prietenă a Kosovo și cred că e foarte important că nu doar membrii AFET să aibă un punct de vedere despre calea de urmat pentru Kosovo pe viitor. Sunt și la Comisia de Educație și Cultură și la Comisia pentru Femei și Egalitate de Gen, lucruri importante pentru viitorul Kosovo. Mă mândresc să fiu și membra delegației pentru relații cu Kosovo. Deci vreau să <clears throat> îl felicit pe domnul Pițula pentru efortul depus în a prezida delegația noastră săptămâna trecută. Ce am reușit, de fapt, să facem, <clears throat> să îi uh, ținem de partea noastră pe cei din Kosovo, deși țara unor părea să fie foarte instabilă. De fiecare dată când noi mergem acolo să ne întâlnim cu ei, revin la Parlament și stau la aceeași masă și reușim să facem ceva progres, lucru care mie mi se pare important pentru Balcani oamenii din Kosovo au așteptat mult prea mult acest moment, în special tinerii, din cauza instabilității regiunii. E foarte important să încercăm să exercităm presiunea asupra Consiliului să miște cât mai rapid. Tinerii din Kosovo se simt europeni, sunt partea familiei europene deja, dar n-au putut să exercite ceea ce consider eu că ar trebui să fie drepturile lor uh, europene integrale. Aș vrea să văd că se va întâmpla acest lucru cât de curând posibil și acest Parlament și domnul Soltes au jucat un rol cu adevărat important. Să sperăm să continue cât mai mult în acest sens. Mulțumesc și, în fine, domnul Epidideus. Mulțumesc, domnule președinte. Relația cu Kosovo trebuie să se bazeze pe o abordare echilibrată, nevoie de critici constructive. Kosovo mai are multe de făcut până când să avem rezultate pozitive, mă tem eu. Kosovo este unul dintre statele cele mai corupte din Europa, unde bântuie crima organizată. E ascunzătoare pentru numeroși teroriști, jihadiști, sunt opțiuni politice delicate care trebuie făcute în legătură cu Kosovo. Trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă în Serbia, în Muntenegru. Să vedem eforturile pe care le face guvernul din Kosovo. Să înființeze un fel de federație cu altă țară, adică cu Albania. Sunt și elemente irredentiste care implică și alte țări din Balcani, care se bazează pe filozofia expansionistă, pentru că asta e situația și trebuie să o privim cu precauție. Înființarea unui astfel de stat extins ar fi o problemă și o amenințare majoră, de mare îngrijorare pentru țările din Balcan și în special pentru Grecia. Mulțumesc, domnule Epidedeus. Nu sunt alte comentarii. Vreau să vă spun că votul va avea loc pe 9 octombrie în legătură cu acest raport și apoi trecem la punctul 8. Avem uh, doar o jumătate de oră întârziere, o informare în legătură cu misiunea din Tunisia și Algeria. Asta s-ar putea să dureze mai puțin decât a fost planificat. S-a deplasat o misiune AFET între 16 și 20 iulie în aceste țări. Prima parte a misiunii a avut loc în Tunisia între 16 și 18 iulie, prezidată de colegul nostru Iolainen, care e aici, eu răzbun venit. Vizita în Tunisia după un angajament de durată de a consolida dialogul politic ca partener privilegiat al UE, un angajament din partea Comisiei noastre, și vom auzi ce are de spus uh, domnul Iorlanen, direct implicat. Înainte de a da cuvântul, pe scurt aș vrea să evaluez și a doua parte a misiunii noastre. Pentru prima dată în mulți ani, comisia noastră a vizitat Algeria. La câteva săptămâni după înființarea Comisiei Parlamentare Comune între UE și Algeria în iunie anul curent. Această vizită a arătat angajamentul Comisiei noastre de a consolida dialogul politic și cooperarea parlamentară cu Republica Algeria. Am avut întâlniri fructoase cu prim-ministru, ministrul de externe, ministrul de interne, vicepreședintele Consiliului, președintele Adunării Naționale și președintele Comisiei de Afaceri Externe din Parlament. În ansamblu am avut discuții deschise, oneste, în legătură cu situația politică și socioeconomică din țară, dar și în legătură cu aspecte de securitate în regiune în acest sens, Algeria joacă un rol de stabilizare foarte important și e important pentru noi ca Uniunea Europeană să continuăm cooperarea în legătură cu securitatea și combaterea terorismului și a radicalizării. Atât am avut de spus despre Algeria și dau cuvântul lui Ion Leinen pentru Tunisia. Da, Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Delegația a avut o componență excelentă și a fost și acompaniată uh, de activitatea extraordinară a secretariatului. În Tunisia am găsit la fața locului o situație politică instabilă. În preziua venirii noastre, președintele a avut un interviu în care a pus sub semnul întrebării poziția primului ministru. Există alegeri parlamentare anul viitor și uh, partidele se poziționează. Acest lucru a dus la un cutremur politic, n-am uh, avut cum să-l uh, întâlnim pe primul ministru și nici pe ministrul de externe, dar ne-am întâlnit cu actorii politici din Parlament și cu activitatea civilă, cu societatea civilă, îmi cer scuze. Societatea civilă ne-a spus că din cele cinci instituții promise, doar Comisia Electorală a fost creată. Nu Curtea Constituțională, nu s-a reformat uh, sistemul de siguranță, nici sistemul penal și ni s-au plâns de o impunitate oarecum generalizată pentru că sistemul judiciar nu este consolidat. Constatăm că tinerii sunt din ce în ce mai frustrați, uh, există un uh, șomaj de 30% în rândul tinerilor, fără un sistem de educație bun. Tunisia este o țară tânără, ca multe din țările din zonă și uh, tinerii sunt frustrați că nu văd o perspectivă. Acest lucru are de-a face și cu o economie statalizată. Mi s-a spus că axele principale uh, Uh, ale economiei din Tunisia sunt deținute de câteva familii și aici nu se mișcă nimic. Există, de pildă, un fel de monopol energetic în care noile surse de energie nu sunt folosite deloc pentru că nu sunt compatibile cu cele tradiționale. În uh, luna mai au avut loc alegeri locale care au fost un succes. Există pentru prima dată consilii locale. Importantă însă ar fi și punerea în aplicare a acestei descentralizări, unde autoritățile locale să aibă și competențele necesare și finanțarea adecvată. Sigur că am vorbit și despre migrație. Tunisia este atât țară țintă, Uh, a migranților din zona subsahariană, dar uh, și țară de tranzit. Ni s-a spus că Tunisia nu dorește să organizeze un lagăr de primire pentru migranți, dar uh, își dorește o colaborare în ceea ce privește protecția frontierelor împreună cu Uniunea Europeană. Ministrul Apărării ne-a um, informat despre situația securității, că există terorism atât uh, la granița cu Algeria, a să loc uh, tocmai un astfel de atac, dar uh, și la granița instabilă cu Libia, ceea ce creează multe îngrijorări, iar în, acest, în această țară săracă, 15% din buget este alocat pentru cheltuieli de apărare, ceea ce este o sumă mare. Și în fine am, am făcut o vizită și la Comisia pentru Adevăr, Adevăr și, drept, și Demnitate. Există <clears throat> extrem de multe plângeri deja uh, de pe vremea lui Ben Ali. Mandatul acestei comisii însă nu a fost uh, prelungit. Uh, se dorește stoparea activității acesteia pentru că acum ajung la rând și cazurile mai de la vârf dar uh, sperăm că își va continua activitatea măcar până la sfârșitul anului. Uniunea Europeană are un mare interes pentru progresul democratic, dar evident și economic în Tunisia și vom acorda atenție sporită în continuare acestei țări. Mulțumesc, Iolainen, pentru această informare cuprinzătoare cu privire la Tunisia. Trecem acum la dezbatere. S-au înscris domnul Mila Milan Mon și domnul Lopez. Domnul Milan Mon. la Să știți că nu uh, îmi cerusem cuvântul, dar dacă mi-o oferiți, îmi oferiți această posibilitate, nu pot adăuga prea multe la ce a spus uh, domnul Leinen. Personal, uh, am avut impresia că țara a făcut multe reforme importante la nivel politic, evidente, dar la nivel economic și social aceste reforme nu s-au făcut deloc din acest punct de vedere este o țară sclerozată, în modere social și economic. Lumea economică și socială este închisă pentru tineri, ceea ce nu le oferă perspective foarte bune. Este o țară nu atât de tranzit cât de origine pentru migrație, iar um, tinerii um, din Tunisia sunt cei care pleacă în Italia, sau în alte părți, uh, mai ales pe coastele Mediteranei. Deci reformele economice și sociale nu s-au uh, început, de fapt. Ministrul de uh, apărare se, apă, se plângea foarte mult de Uniunea Europeană. Avea un limbaj destul de curios. Vreau să vă spun că și în domeniul apărării sunt necesare reformele, nu pot veni schimbări numai din partea Uniunii Europene. Uh, Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Lopez. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mm, deja vizitele noastre au fost bine explicate. Vreau să spun că a fost foarte potrivit, uh, potrivită inițiativa Comisiei de a organiza delegații în aceste zone în aceste țări, pentru că țara, din nordul, țările din nordul Africii uh, prezintă foarte multe puncte de uh, interes din punct de vedere al migrației, resurselor um, naturale, securității și Parlamentul și în special Comisia AFET are o relație foarte strânsă uh, și trebuie să facă multă muncă pe teren. În Argelia și în Tunisia situațiile sunt desigur diferite. Cum se vede din uh, exterior, uh, Tunisia este mm, această țară singurul uh, stat în care s-au făcut progrese la nivel, progres progrese la nivel uh, politic din țara, din lumea arabă. Însă sistemul politic dă senzația de fragilitate par să aibă nevoie de susținere. O mare parte din această uh, fragilitate, vulnerabilitate um, a început să epuizeze pe oameni, pentru că reformele nu au uh, dus la o prosperitate crescută și um, uh, protestele care au avut loc în lumea arabă tocmai asta căutau să obțină. E vorba de un sistem politic care a suferit multe traume ca urmare a războiului civil din anii 90, mm, a suferit de pe unui trecut colonial în fel de traumatic. Sistemul este hermetic, opac și este nevoie de schimbări. Uh, schimbări care să se producă în ritmul lor, dar uh, teama uh, externă de islamism și teama externă de islamism și tema internă de gol îi paralizează. Cred că trebuie să sprijinim reformele necesare în ambele țări și trebuie să avem uh, interlocutori de cel mai înalt nivel în zonele în care uh, avem interese comune, resurse, stabilitate mm, regională și așa mai departe și uh, vreau să vă spun că în special în Argelia am fost foarte, foarte bine primiți și trebuie să subliniem acest lucru. Am fost bine primiți în ambele țări. Mulțumesc. Mai avem două solicitări de intervenție. Fabio Castaldo și domnul Joșnieț. După aceea vom închide lista de vorbitori. Vă rog. Grazie, David. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, David. Cred că a fost o misiune care a venit la momentul oportun după cum știți mulți dintre dumneavoastră, eu acord mare atenție dinamicilor interne celor două țări. În cursul anilor am fost raportor și pentru Tunisia și de patru ori am fost în misiuni de observare a alegerilor din Tunisia. Și ultima dată chiar șeful acestei delegații. Mâine chiar ne vom întâlni pentru a finaliza raportul final în această privință. Eu cred că climatul actual este extrem de complex pentru că în interiorul celor două, doi piloni a majorității din Tunisia există, deci între cei doi piloni există o ruptură. Asta și ca reflex între ruptura oareca, care există oarecum între președinte și primul ministru. Structura mm, este de asemenea complexă, structura instituțională, Curtea Constituțională încă nu funcționează um, și se mai adaugă și un conflict politic evident între cele două partide din majoritate, riscând astfel ca până uh, la alegerile parlamentară de anul viitor să se blocheze orice fel de proces de reformă. Colegilor care au participat, îi întreb dacă ați avut impresia că această aceste poziții diferite uh, ar uh, constitui o greutate importantă, pentru că dacă nu se continuă cu reformele, atunci există riscul ca tinerii să își piardă uh, speranța și pentru noi riscul ar fi ca singurul uh, far uh, care există în acea zonă, în special în Orientul Mijlociu, să se stingă. Și vă întreb așadar uh, ce senzație ați avut în ceea ce privește viitoarele reforme din această țară. Mulțumesc! Thank you, Fabio, and finally, Mr. Mulțumesc, Fabio, domnul Jojnieț, în final. Vă rog. Mulțumesc. Doream să menționez câteva aspecte legate de această misiune. În primul rând, nu cred că a fost o idee bună să facem o singură misiune pentru ambele țări, pentru că ne-am grăbit. Uh, nu aveam uh, suficient uh, timp uneori pentru a avea uh, reuniuni în liniște și regret că nu am reușit să pun nicio întrebare legată de închiderea bisericilor. Um, creștinii de acasă mi-au cerut să fac acest lucru, însă nu am fost, nu am avut ocazia Doream de asemenea să vă spun că uh, abordarea a diferit foarte mult între cele două țări. Acolo am mers, de fapt, uh, în Algeria ca persoane fizice aproape, nu în calitate oficială, iar în iar în uh, Algeria, din contră, uh, am fost, ni s-a întins covorul roșu aproape. Nu știu de ce vă strâmbați atâta. Oricum, în Algeria am fost uh, primiți foarte oficial. În Tunisia nu chiar așa au stat lucrurile. Algeria oricum știe să păstreze aparențele, în timp ce Tunisia uh, a fost foarte, a dat dovadă de o atitudine conciliatoare, în timp ce Algeria și-a susținut uh, cauza destul de bine. Sunt mult mai sigur pe ei politicienii algerieni. Ei spun că nu sunt de acord, indică fără nicio emoție faptul că au și ei probleme cu abordarea noastră față de Lidia. Ei cred că uh, și noi suntem responsabili pentru crizele um, existente și exact asta au spus omologii noștri algerieni. Și ne-au spus că ar trebui să-i finanțăm dacă vor să, rezolvăm, să rezolve anumite probleme. Deci cam asta vreau eu să vă spun despre această vizită. Mulțumesc! Domnule Zoșnieț, mulțumim pentru comentarii. Eu am renunțat discuția cu uh, dumneavoastră pe anumite subiecte. Sunteți foarte greu de mulțumit, dar uh, aveți posibilitatea să luați cuvântul la fiecare reuniune. Ați precizat că doriți să interveniți. Uh, V-am dat cuvântul și uh, ați vorbit chiar despre creștini în Algeria uh, și să știți că nu cred că a fost comentariul dumneavoastră de acum foarte corect, pentru că vi s-a dat cuvântul atunci pe această temă creștinilor. Trecem acum la punctul 9, implementarea acordului de asociere cu Moldova. Domnul să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succint pentru că am un zbor um, de vreme pe care trebuie să-l prind. Trebuie să recunosc că nu m-am așteptat să fie atât de mult interes pentru raportul pe care l-am pregătit în legătură cu uh, evoluțiile, progresul în legătură cu acordul de asociere cu Moldova. Am primit însă 182 de amendamente, e un număr important, uneori uh, mai multă decât am primit la rapoarte privind țări mai mari. Am primit 17 amendamente de compromis, am pregătit și uh, afectează aproape toate paragrafele la raportului. Principala noastră linie în pregătirea textului a fost și rămâne calea europeană a Moldovei, care este destul de amenințată, iar Uniunea Europeană și Parlamentul European uh, încep să-și, uh, sunt foarte aproape de a-și pierde încrederea în uh, uh, încep să piardă încrederea cetățenilor moldoveni. Trebuie să existe declarații, mai mult decât declarații politice. Deci ne exprimăm preocuparea legată de autoritățile moldovene care au făcut pași înapoi față de standardele democratice, au modificat codul electoral și au uh, nesocotit recomandările Comisiei de la, Veni, Veni, de la Veneția după uh, evenimentele legate de alegerile pentru primăria Chișinăului. Suntem îngrijorați de uh, lipsa de independență a sistemului judiciar și faptului că nu s-au făcut progrese în identificarea și uh, Uh, acuzarea celor care au uh, făcut fraudă bancară în valoare de un miliard uh, de dolari americani. Ne îngrijorează și libertatea presei în Moldova și monopolizarea presei de către câțiva actori. În uh, elaborarea acestui uh, raport um, sunt uh, în conformitate cu rezoluțiile noastre anterioare, respectiv cu cea din 15 iulie anul curent, în legătură cu criza politică din Moldova, după ce au fost invalidate alegerile pentru primăria Chișinăului și din 4 iulie 2017 în legătură cu asistența macrofinanciară pentru Moldova și declarațiile comune ale Parlamentului, Comisiei și Consiliului. Domnule președinte, Mă bucur că am putut coopera foarte bine cu principalele grupuri politice, nu cu toate, însă poate că au motivele lor pe care le vor uh, explica în nume uh, individual, însă am ajuns la un text de compromis care cred că poate fi un punct bun pentru dezbaterea noastră în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Ostrevicius. Acum vom da cuvântul celor care doresc să intervină. Domnul Preda, doamna Calniete și domnul Crista. Domnul Boștinaru, domnul Schaffhauser și atât. Și domnul Casaldo. Șase vorbitori, vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute. Desigur, începem. Începem cu domnul Crista, raportor din umbră. Iertați-mă, a venit și domnul Covacev, spune președintele. Încercăm să ne dăm seama cine dorește să ia cuvântul. Covacev Preda, Calniete, Crista, Boștinaru, Castaldo. Acesta este ordinea. Am uitat pe cineva? Nu. Domnul Covacev, aveți două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc mult, Petras, pentru uh, raport și pentru toate eforturile pe care le-a depus uh, și pentru abordarea constructivă de care a dat dovadă când a pregătit amendamentele de compromis pe care le-am discutat ieri la reuniunea raportorilor din umbră, cel mai, uh, cele mai importante din partea grupului nostru politic, au fost incluse în, rapor, în amendamentele de compromis. Grupul nostru își păstrează abordarea critică, uh, Uh, față de uh, autoritățile moldovene, care nu și-au schimbat până acum uh, comportamentul, ceea ce ne face sceptici în privința vreunei schimbări de status quo în această țară în viitorul apropiat. După cum am spus, abordarea socialiștilor este să slăbească raportul și să facă mai pe placul autorităților de la Chișinău, ceea ce grupul nostru nu consideră că este abordarea corectă și de aceea nu vom susține aceste amendamente care încearcă să slăbească tonul critic al acestui raport. Pentru noi, valoarea, precum democrația, transparența, adresatul de drept și libertatea de exprimare, nu trebuie să fie subminate. Deci nu vom susține amendamentele la acest raport care încearcă să slăbească poziția critică a Parlamentului și a acestei comisii în ceea ce privește atitudinea autorităților moldovene. Îi doresc mult succes raportorului încă o dată și îi mulțumesc pentru, uh, le mulțumesc tuturor colegilor și personalului care au contribuit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Criste, are cuvântul de la de. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportorul a prezentat un text bun, care reprezintă o bază bună pe uh, care să construim un mesaj uh, contundent uh, din partea Parlamentului uh, European. Grupul nostru a pregătit mai multe amendamente. Analizând contribuțiile colegilor, consider că riscul este ca acest raport, în loc să fie un raport al Parlamentului European referitor la Moldova, care să se concentreze cu adevărat pe implementarea acordului de asociere, devine un fel de declarație de presă în vederea campaniei ei electorale. Noi, desigur, ne-am exprimat preocupările legitime legate de uh, ce se întâmplă în Moldova. Lucrurile sunt departe de a fi perfecte. Um, ca și în cazul altor rapoarte în legătură cu partenerii strategici și țările candidate, cred că ar fi cel mai bine să amânăm votul pe marginea acestui raport și să evităm să ne implicăm în um, campania electorală și în campania politică. Uh, Uh, este un, uh, prima dată când se întâmplă acest lucru în Moldova și este în interesul Parlamentului pentru credibilitatea sa în Moldova. Colegii de la Ver și de la GUE sper să poată susține această poziție în interesul, interesul Moldovei și a cetă, al cetățenilor uh, săi și păstrarea Moldovei pe orbita europeană trebuie să fie în centrul acțiunilor noastre. Parlamentul European s-a dovedit mai eficient când acționează unit și când vorbește la unison. Dacă vorbim cu o singură voce în privința Moldovei, ne asigurăm că diviziunile și tensiunile din Moldova nu sunt um, în, din nou repetate în acest Parlament și um, că nu uh, privim lucrurile prin prisma politici, partenerilor politici din uh, Chișinău. Mulțumesc, domnule Crista. Domnul Castaldo are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului nostru pentru eforturile făcute în redactarea textului și complimente și pentru amendamentele de compromis. Nu trebuie să ascundem faptul că situația din Moldova astăzi este foarte dificilă, preocupantă din mai multe puncte de vedere. Criticile sunt uh, semnificative, în special în ceea ce privește statul de drept și independența mass media. Vă reamintesc că acum uh, câțiva ani am fost observator la alegerile prezidențiale și în conferința de presă ni s-a întâmplat să nu există nicio întrebare din partea jurnaliștilor uh, prezenți după declarația noastră, ceea ce mi s-a părut surprinzător. Îmi pare rău că nu am putut participa la întâlnirea raportorilor din umbră de ieri. Cred că este foarte important să spunem ce avem de spus, dar cu atitudine constructivă. Dar de asemenea trebuie să ținem cont și de termene, pentru că vor avea loc alegeri în această țară și din acest punct de vedere cred că ar trebui să avem în vedere chiar și amânarea votului asupra acestui raport, pentru că este fundamental pentru noi să avem o ancorare solidă a Moldovei pe calea sa europeană. Nu aș dori ca la puțin timp înainte de aceste alegeri, raportul să devină un fel de obiect uh, pe care să se bată partidele în campania electorală. Trebuie să fim uh, deciși, să spunem lucrurilor pe nume să aducem critici atunci când este nevoie, dar trebuie să ne menținem atitudinea obiectivă și constructivă. Eu cred că acest lucru trebuie evaluat cu atenție și, bineînțeles, voi urmări cu atenție lucrările viitoare pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Thank you, Mr. Preda. Mulțumesc, domnul Preda. Are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit pe domnul Austrevicius pentru uh, eforturile sale și vreau să-l asigur că grupul PPE uh, va susține uh, compromisurile. Voi vorbi despre câteva dintre amendamentele pe care le-am depus pentru a explica încă o dată um, delegați situația din această biată țară. Guvernul, Parlamentul, presa și justiția sunt pur și simplu uh, controlate de un singur oligarh, Plahotniuc, nu are sprijin din uh, exterior. Singurii care îl sprijină sunt uh, membrii uh, PSD din România și uh, el a capturat presa și vinde gogoși moldovenilor acum. Totul este sub controlul lui. Am adoptat o poziție foarte clară, nu vor primi bani europeni nici pentru asistență macrofinanciară, nici pentru susținere bugetară, atâta timp cât nu sunt restabilite condițiile democratice, pentru că Moldova, din păcate, nu mai este o democrație, a devenit un stat autoritar care este condus în mod uh, opac, netransparent de acești oligarhi, oligarhi care sunt uh, susținuți foarte puternic dintr-o țară membră, din România. Și aceste fenomene se tot repetă sunt uh, tot fel de nebunii care sunt vândute publicului, uh, false atentate care au loc ba la Chișinău, ba la Buc- București. Este un delir în toată regula. Atâta timp cât nu se vor restabili condițiile democratice de bază, niciun fel de susținere europeană pentru moldoveni. Uh, faptul că s-au amânat alegerile, că s-au um, um, dorește um, domnul Plahodniuc acest lucru și Uh, ați văzut ce au făcut în cazul alegerilor când le-au uh, preluat și îmi pare foarte rău uh, că trebuie să constat acest lucru. Preda. Mulțumesc, domnule Preda. Îi dăm cuvântul acum domnului Boștinaru, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să repet uh, propunerea raportorului nostru din uh, umbră uh, de a amâna votul și să permitem raportorilor din umbră să ajungă la un acord care să incorporeze și contribuția noastră. Cu patru excepții, uh, nu există niciun amendament S și D integrat în niciunul dintre amendamentele de compromis, ceea ce pentru noi uh, este de neacceptat. În al doilea rând, ce vrem noi de fapt? Vrem să transmitem mesajul că Moldova este un alt uh, Uh, teren pe care se luptă PPE-ul? Un alt câmp de lucru? Uh, câmp de luptă? Sau vrem să contribuim uh, la stabilitatea Moldovei? înainte de campania electorală. Vrem să oferim un dar înveninat pe, pe prietenilor și prietenii ppe ului din Moldova. Putem, prin majoritate, dar să nu uităm că am uh, făcut-o în um, alte cazuri Verișca și Grievski și știm foarte bine cum s-au sfârșit aceste uh, istorii. De aceea, domnule președinte, uh, fac apel la dumneavoastră să vă gândiți la amânarea votului și să permiteți uh, negocieri noi pentru a putea găsi un compromis echilibrat pentru acest raport. E prea ușor uh, să ne jucăm așa cărțile și după aceea să culegem uh, fructele muncii noastre nu mm, deloc unite în privința Moldovei. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Rebecca Harms are cuvântul două minute. Sigur, uh, se poate vorbi întotdeauna despre amânarea unor uh, voturi și renegocieri, însă ce nu ar fi bine în evaluarea Parlamentului European cu privire la statele asociate din estul Europei ar fi ca apropierea de anumite partide de la guvernare uh, din partea unor grupuri politice din Parlamentul European să ne um, întunece puțin uh, viziunea asupra situației de acolo. Trebuie să procedăm așa cum procedăm cu toate țările. În ceea ce privește Moldova, trendul negativ nu e nimic nou. După marea înșelăciune de un miliard de dolari, asistăm uh, în Moldova la evoluții care nu sunt deloc bune. Am văzut schimbări de putere în Parlament uh, care sunt uh, fără asemănare iar uh, ultimele evoluții, nerecunoașterea votului la în mm, alegerile locale de la Chișinău, protestele de acolo, pregătirea noilor alegeri în baza unui, unei nou legislații, toate acestea au dus la critici justificate. Și cred că mm, nu am da o imagine bună dacă încercăm să ținem cont de alianțe cu anumite partide de guvernământ. Personal, mi-e indiferent când votăm, însă trebuie să nu uităm care sunt experiențele pe care le-am avut până acum, asta datorită legăturilor noastre politice. Speakers, Ms. Mulțumesc, Rebecca Harms. Mai avem doi vorbitori, doamna Calniete și doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi leton, așa că vă rog să vă puneți căștile. Apreciez eforturile domnului Ostrovicius de a redacta acest raport care descrie situația reală din Moldova. Eu cred că Parlamentul European pe bună dreptate își face grijă despre situația din Moldova. Cu acest raport trebuie să transmitem un mesaj puternic. Parlamentul European nu poate nici de cum să susțină amânarea votului pe acest raport, pentru că astfel de amânare ar însemna că membrii Parlamentului European dau ascultare principalului oligarh și dorințelor sale. Iar invalidarea uh, votului de la Chișinău arată că nu există stat de drept, nu există mass media independentă, dar oligarhii conduc situația. Frauda de un miliard nu a fost anchetată așa cum trebuie. Nimeni n-a fost adus în fața instanțelor. Opoziția politică și societatea civilă, practic, nu mai au glas susținerea macrofinanciară uh, și bugetară pentru Moldova trebuie să continue doar după alegerile parlamentare, cu condiția ca acestea să fie echitabile în conformitate cu legea și dreptul internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, Sanda Calniete. Doamna Gomez, două minute, maxim. Eu am primit vizita mai multor persoane din Republica Moldova care mi-au descris o situație care este de fapt o denigrare a statului de drept și o încălcare flagrantă. Am vorbit cu primarul ales, care nu a putut să-și preia funcția, ceea ce este revoltător într-o țară care dorește să fie asociată și care este asociată și dorește să facă parte din UE. Am vorbit despre consecințele acestei înșelăciuni de un miliard și este extrem de îngrijorător faptul că nu s-a închetat uh, deloc. Iar este de datoria noastră să criticăm acest lucru și acest lucru trebuie să fie reflectat în deciziile acestui Parlament. Mulțumesc, dragi colegi. Am uitat să-l trec pe, ordinea, pe lista de vorbitori și pe domnul Schaffhauser. Deci aveți ultimul cuvânt. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Cor, pour une fois, avec... În mod excepțional sunt de acord cu raportul Mm. de aici și uh, al domnului Preda, despre care se spune că sunt sigur oamenii domnului Soros, despre noi nu se știe niciodată precis despre să se știe. În fine, cred că trebuie să nu intervenim, să oprim orice ajutor. Trebuie să facă o anchetă în legătură cu miliardul și fluxurile de reciclare. Eu cunosc diverse lucruri. Sunt uimit că nu apar și în presă în legătură cu modul în care a fost reciclat miliardul respectiv pe de altă parte, singurul lucru pe care <clears throat> îi aduc în atenția colegilor. De ce două unități de măsură? Pentru că lucrurile merg mai bine în Kosovo sau în Ucraina, în ce privește dispariția banilor și chiar democrația. Deci nu știu ce va face grupul meu, dar eu personal o să sprijin acest raport. Vă mulțumesc. Okay. Thank you, colleagues. Bun, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere intensă. Doriți să mai interveniți uh, pe final? Dacă îmi permiteți și mie câteva observații înainte. Am ascultat cu atenție argumentele dumneavoastră și, evident, că multe se leagă de întrebarea dacă se amână sau nu votul. Asta depinde de decizia grupurilor politice, însă calendarul pe care l-am agreat și pe baza căruia lucrăm a fost agreat acum șase luni și a ținut cont de sfârșitul mandatului Parlamentului European. Și nu putem să adoptăm acest raport uh, după alegerile din uh, Moldova. Iar calendarul pe care l-am agreat cu anun- în unanimitate se leagă strâns și de activitatea și lucrările pe Georgia și Ucraina. Asta este alt argument. Dar încă o dată decide de dumneavoastră, ține dumneavoastră decizia, însă decizia o luasem împreună. Eu sper că domnul Ostrevicius va găsi o soluție ținând cont de preocupările tuturor grupurilor politice. Vă rog pentru a găsi o soluție pe Moldova, probabil că ar trebui să candidez ca independent în Moldova pentru a schimba politica din această țară. Însă, dragi colegi, vă mulțumesc pentru observațiile constructive și pentru comentarii. Știți că urmează alegeri și în Georgia, dar până acum n-a sugerat nimeni să se amâne acest raport. Dar nu e vorba despre alegeri. Aduceți-vă aminte de această vorbă. Economia e uh, proastă, dar de fapt nu e vorba de economie, ci deciziile sunt proaste. Situația din Moldova este însă foarte complicată. De aceea, domnule președinte, Propunerea mea este să organizăm altă reuniune a raportorilor din umbră pentru a găsi un compromis și sper că vor participa și eurodeputații, nu doar uh, consultanților. Ar trebui să-și asume această răspundere politică pentru că am fost foarte surprins când grupuri politice au fost reprezentați de consultanți. N-am nimic împotriva lor, sunt persoane foarte competente, dar trebuie să fim curajoși și să ne confruntăm cu aceste decizii. Deci, încă o întâlnire a raportorilor din umbră. Bun, deci la această reuniune vă rog să <clears throat> vedeți cum rezolvați. Până una alta, votul este prevăzut pe 9 octombrie. Cristian, vă rog. Sorry, can I ask point of order? Yes, point of order. Pe procedură, domnul Boștinaru. Domnule președinte, Vă rog să mai temperați uh, unicol pe unii colegi de-ai noștri în a menține disciplina. Pentru președintele, tocmai încercam să trec uh, la punctul 10 pe Georgia și mi-am dat seama că atunci când vorbim despre Moldova, temperatura în această comisie crește. Dar acum, revenind la Georgia, sper că va scădea din nou. Deci, punctul 10, Georgia. Și are cuvântul domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă ofer o actualizare a stadiului implementării acordului de asociere cu Georgia. Este primul raport și de aceea cred că este și mai important ca acesta să aibă și valoare practică cu recomandări clare pentru ca gestiunea partajată a implementării să fie mai eficientă. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit cu amendamente la acest raport. Acum avem 229 de amendamente de analizat și cred că tema este foarte relevant. În momentul de față lucrez la elaborarea compromisurilor pe care le vom discuta la reuniunea raportorilor din umbră pe 3 octombrie la Strasburg și sunt sigur că vom reuși să ajungem la un consens. Multe amendamente s-au referit la aceleași teme, precum buna guvernanță, combaterea corupției, implicarea societății civile și așa mai departe și mă bucur uh, să constat că majoritatea comentariilor subliniază progresele înregistrate de Georgia de la intrarea în vigoare a acordului de asociere. Aștept cu interes o cooperare fructuoasă cu dumneavoastră pentru finalizarea acestui raport și încă o dată mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mamichins, curci la obiect, ca de obicei. Și acum au cuvântul raportori din umbră. În momentul de față am solicitări de la domnul Preda, doamna Gomez, doamna Harms, domnul Castaldo și doamna Calniete. Începem cu domnul Cristian Preda. Mulțumesc. Vorbesc în numele colegului Ștetină, care din păcate nu poate fi prezent. Mi-a spus doar că e trist pentru că n-a primit încă textul de compromis, deci nu s-a avansat mare lucru. În ce mă privește pe mine, eu am depus amendamente care subliniază diverse lucruri, desigur, ideea generală de a consolida cooperarea cu George. Am subliniat de asemenea nevoia de a aplica agenda ambițioasă de depolitizare a instituțiilor de stat și care să limiteze guvernanța netransparentă, influența din culise asupra guvernului. Lupta împotriva corupției e un alt punct extrem de important în acest context și să ne asigurăm de independența reală a justiției, un obiectiv pe care îl avem în comun cu prietenii din Georgia. În legătură cu presa am depus amendamente care vorbesc despre nevoia de a avea mass media libere, ziariști care să nu fie intimidați, să-și facă treaba în liniște. Din păcate, în acea țară, ca și în altele din zonă, uneori sunt semne nu neapărat de intimidare, ci de presiune care exercită din partea oamenilor politici. Mulțumesc! Thank you, Cristian Preda. Mulțumesc, Cristian Preda. Ana Gomez acum. Mulțumesc. Am avut norocul să urmăresc situația din Georgia din momentul în care am condus misiunea de observare electorală din 2016 și am, fac parte și din uh, grupul de lucru pentru alegeri democratice și mă bucur că situația evoluează în direcția cea bună. Există o societate civilă animată, ceea ce este foarte important și pentru atât pentru parteneriatul cu noi, dar mai ales pentru societatea din Georgia. Sigur că există multe probleme care trebuie abordate, dar și noi avem o responsabilitate pentru a utiliza toate mecanismele prevăzute în acordul de asociere pentru a-i ajuta pe georgienii care doresc schimbarea. Și a spune pe lângă multele chestiuni care au fost abordate în raport și de către domnul Preda, reforma și sistemului de justiție este esențială. Aici trebuie să ne implicăm mai mult, pentru că poate să existe societate civilă, poate exista o mass media pluralistă, Deci există ziare care prezintă poziția opoziției cu susținere din partea societății civile, dar nu este suficient dacă justiția e blocată și acest lucru afectează și impunitatea. Săptămâna trecută am fost în Georgia și m-am întâlnit cu ONG-uri. Mi-au împărtășit o analiză care mi-a permis să constat evoluțiile pozitive, dar au subliniat și câteva cazuri de impunitate în rândul funcționarilor din aparatul de stat. Cazul unui tânăr, de pildă, care a murit într-o operațiune care se presupune că ar fi avut de a face cu terorismul în zon, într-o zonă care întrăiesc uh, ceceni etnici a dus la multă neîncredere în aparatul de stat. Sigur, corupția este altă temă crucială și unde sistemul de justiție trebuie să funcționeze. De asemenea și problema criptomonedelor. Nu doar acolo trebuie să le acordăm atenție, dar și în Uniunea Europeană pentru a nu se difuza corupția. Acum, în ceea ce privește alegerile prezidențiale care urmează, par să devină interesante, oameni interesanți care candidează și am avut norocul să mă întâlnesc cu două, doi candidați ai opoziție care mi-au spus că au făcut deja campanie în întreaga țară și nu s-au lovit de probleme. Vrem să subliniez și acest lucru. Mulțumesc, dragi colegi, avem o mare întârziere. Acum vă rog uh, să respectați cele două minute. Doamna Harms. Pot să continui de unde s-a oprit. Uh, Ana Gomez, există evoluții pozitive în Georgia și nu aș dori să mă refer doar la pregătirea alegerilor, ci să atrag atenția și asupra faptului că odată cu ultimele proteste înainte de vară, uh, acolo atitudinea a fost cu totul diferită din partea autorităților decât în Moldova, de pildă, și cred că guvernul uh, are o atitudine rezonabilă. Există sigur noi probleme și în ceea ce privește peisajul uh, mediatic. Chestiunea Gustavii II ne-a arătat acest lucru. Aici avem uh, contact cu guvernul din Uh, Georgia așa am senzația că nu ne lovim de uși închise, ci că lucrurile sunt în mișcare. De asemenea, cred că și reforma serviciilor secrete este o temă importantă, așa cum spunea și Ana, lucru care a devenit uh, evident și atunci când este vorba de încălcări ale drepturilor omului, care însă se datorează și unor presiuni masive din partea Turciei. Am uh, venit și cu amendamente care vizează și situația școlilor internaționale din uh, Georgia, Moldova și Ucraina și cred că Parlamentul European trebuie să acorde atenție acestei probleme a presiunilor care vin din partea Turciei în aceste trei uh, uh, țări. Uh, mm, și de aceea Uniunea Europeană în această situație de presiune din partea Turciei, Uniunea Europeană trebuie să adopte atitudine. Mulțumesc, Rebecca Harms, Michael Galler Da, mulțumesc, pot să susțin uh, Multe din uh, cele spuse de colegele Harms și Gomez, eu cred că e un lucru pozitiv faptul că cei din Georgia au făcut față presiunilor din Turcia în ceea ce privește extradarea unor cetățeni. Pe de altă parte, dacă comparăm lucrurile cu situația din Moldova, trebuie spus că nu e nicio comparație. Uh, Georgia este clar pe o cale mai bună. Chiar dacă există și acolo o persoană importantă uh, comparabilă, care însă deține doar o funcție de partid, nu una de stat. Și dați-mi faptul că și că Georgia este mai mică, cu mult mai mică decât Ucraina și problemele cantitative sunt mai mici. Nu vreau să repet ce au spus colegele, dar asistăm la o polarizare politică. Chiar dacă personal am pot discuta liber cu partide politice și cu cele din opoziție. Și asta este un element pozitiv. Totuși, dată fiind această polarizare, ar trebui să ne concentrăm de pildă în evaluarea peisajului din mass media, să folosim uh, surse independente, mm, ca de pildă um, Reporter Fără Frontiere sau Freedom House, care cunosc bine situația din presă pentru a avea garanția că și din punct de vedere al specialiștilor are loc o evaluare corectă și poate se pot include și aceste formulări în amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Galer! Și acum, pe final, doamna Calniete. Mulțumesc, domnule președinte! Voi vorbi letonă. Vă rog să vă puneți căștile. Um, uh, Fără îndoială că prin comparație cu Moldova, Georgia arată mult mai bine, atât în ce privește reformele care chiar au loc acolo, democrația pare să funcționeze, dar reforma cheie în sistemul judecătoresc e întârziată. Și administrația de stat și partidul de la guvernare par să fuzioneze și un impact uh, uriaș al acelei așa zise persoane cheie. Aș vrea să vă reamintesc că în organizațiile internaționale nu poți să intri dacă n-ai o separare clară a puterilor în uh, autoritățile de stat. Cei care guvernează Georgia în prezent trebuie să știe că democrațiile mature sunt caracterizate de separația puterilor și de atitudinea puterii față de opoziție. Trebuie să ții cont de părerile celor din opoziție, iar opoziția trebuie să fie în stare să aibă un impact în viața politică, să reprezinte pe alegători. Statul tinde să controleze mass media, lucru care nu se poate accepta. Și aș vrea să vă spun în concluzie că Georgia mai are încă multe de făcut pentru a ajunge o democrație, atât în sistemul judecătoresc, în ce privește partidele de opoziție, cât și atitudinea față de independența mass media. Ok. Bun, vă mulțumesc. Domnule Mamikins, vreți să trageți ceva concluzii? Da, mulțumesc. Le mulțumesc colegilor pentru părerile exprimate. O să țin cont în continuarea activității la raport și ne vedem săptămâna viitoare pe 3 octombrie. Mulțumesc. Bun. Calendarul este bun și adoptarea pe 9 octombrie aici la AFET în plenara în noiembrie sau decembrie. Acum ajungem la punctul 11, prezentarea unui studiu. Nu, domnul Galer. Foarte pe scurt, am fost informat că președintele Comisiei de Integrare Europeană din Parlamentul Georgian e aici în sală cu alți doi colegi, deci poate că ar fi bine să le spunem bună ziua și să salutăm prezența lor aici. Bun. Well, we've just entered, so we couldn't welcome them before. În fine, abia au intrat, n-am avut când să le spunem bun venit mai devreme. Sunteți vizitatori obișnuiți aici, ne bucurăm să vă revedem. Și ajungem la punctul următor, prezentarea unui studiu copiilor Avem în cadrul instituțional pentru implementarea acordului de asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina. Niciunul dintre vicepreședinți nu sunt prezenți. Dacă sunteți de acord, nu știu cine prezint. Doamna Harms, Rebecca. Vrei să vii aici să prezidezi? Eu trebuie să dau un telefon urgent și revin într-un sfert de oră. Rebecca, kommst du nach vorne? Rebecca, te rog să vii la prezidiu. Okay, thanks uh, for the trust. Mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți în mine. Preiau această sarcină de a modera panelul cu mare plăcere pentru că am prezentat deja acest studiu într-un context diferit în Parlamentul European și l-am discutat recent și la Kiev. Am plăcerea deosebită de a ura bun venit profesoarei Catarina Volciuc de la Universitatea din Birmingham, se specializează relațiile dintre Uniunea Europeană și țările fost sovietice în cadrul politicii europene de vecinătate și al parteneriatului răsărită. Vă aduc aminte că pe 30 august s-au prezentat trei studii cu privire la nivelul de implementare al celor trei acorduri de asociere. Au fost prezentate în comisia noastră. Astăzi Ultimul studiu pe care l-am comandat ca parte a activității noastre în legătură cu aceste acorduri și al adunării parlamentare a Euronest se concentrează pe instituții și funcționarea lor în contextul acestei puneri în aplicare? Cu alte cuvinte, cum și de ce elementele acordului sunt bine implementate, iar altele mai puțin. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Volciuc, o să profit de ocazie să vă spun că experiența colegilor din AFET și din Parlamentul European în procesul de punere în aplicare ar trebui și ea discutată mai în amănunt și mai intens, pentru că procesul de punere în aplicare e mult mai complicat și mai solicitant decât s-a așteptat oricine când am început proiectele ambițioase cu acordurile de asociere. Pentru mine a fost foarte important să văd că <clears throat> în circunstanțe extrem de dificile, aceste trei țări partenere, mai ales uh, confruntându-se cu agresiunea rusă la niveluri diferite. Ucraina e și mai supusă acestei presiuni, dar în aceste situații cu sprijin financiar destul de slab din partea Uniunii Europene, țările sunt într-un proces extrem de ambițios de schimbare și pentru a înțelege mai bine activitatea doamnei Volciuc e de mare ajutor pentru noi. Ne bucur să vă văd și vă dau cuvântul. Mulțumesc. Se întrerupe microfonul. Intervenție pe microfon. Scuze pentru interpret, spune vorbitoarea. Sunt uh, de origine slavă și voi vorbi foarte rapid. Am ascultat cu atenție discuțiile anterioare și vin aici ca să vând castraveți grădinarului dar v-aș ruga să facem un pas înapoi și le cer scuze celor care au venit cu speranța că în prezentare să acopăr chestiuni foarte amănunțite. Nu. Le putem discuta amănunțit dacă aveți întrebări, dar fac acel pas înapoi și mă concentrez pe ce înseamnă acordul de asociere pentru țările respective în ce privește punerea în aplicare. În esență, e vorba de nevoie de a te coordona sau de a dispărea. Aceste acorduri de asociere sunt dintre cele mai complicate din lume. Sunt încheiate cu țări la niveluri diferite de dezvoltare politică, legală, socioeconomică. Prezintă o provocare deosebită. Am făcut un inventar cuprinzător în studiu. Ce se întâmplă, de fapt? ce mecanism instituțional a fost înființat pentru punerea în aplicare. Pentru că ne dă o imagine de bună în ce măsură țările respective chiar sunt capabile să îndeplinească, să aplice acordul în termenele scontate. Și o să revin la aspectul cu calendarul puțin mai târziu. În domeniul de aplicare al studiului e trecut aici. O să-l prezint pe scurt și se bazează pe expertiza mea anterioară. Am călătorit în cele trei țări, am avut diverse discuții. În ce privește mecanismul instituțional, ce vrem să spunem? Sunt trei ingrediente cheie. Leadership politic, dacă nivelul superior al conducerii sprijină, nu doar prin declarații ci chiar prin a face ceva concret pentru implementare. În al doilea rând, mecanismul de coordonare, organismele din guvern și parlament, <clears throat> dacă se coordonează în implementare. Adesea există chestiuni orizontale și al treilea element, poate cel mai important și mai puțin apreciat, chestiunea capacității instituționale, atât în Parlament cât și în ministerele de resort. Oamenii care știu ce au de făcut, ce fac și de ce fac lucrurile respective în implementare. O legătură cu discuția anterioară. Ce avem cu acordurile de asociere? E foarte important, fiind atât de complicate. Avem, de fapt, două acorduri într-unul singur. Unul cooperarea politică, dialogul politic, partea politică generală a acordului care tinde să aibă niște clauze generale de soft law, de a face eforturi și ca regulă fără termene stricte. Și e important în ce privește chestiuni cum ar fi democrația, drepturile omului, reforme electorale, nu există unități de măsură sau termene precise. Situația diferă foarte mult în elementele mai tehnice ale acordurilor, mai ales DCFTA, partea de comerț liber și cooperarea sectorială, unde există anexe adesea extrem de amănunțite, enumerează directive concrete și termene fixe, precise. Avem două componente mult diferite și când vorbim de acordurile de asociere, tendința este să se concentreze atenția pe un element sau pe celălalt și nu pe amândouă în același timp. E important să recunoaștem că uneori lucrurile nu sunt sincronizate, cum se întâmplă în Moldova. Evoluții diferite pe plan politic și pe plan tehnic. Așadar, nivelul politic e important, după cum știm și am auzit în discuția anterioară, e vorba de consensul politic, orientarea pro-europeană, dar nu doar ca în declarații, ci chiar lucruri concrete în ce privește reformele strategice. Acest consens politic, nu doar în rândul elitelor, ci cu persoane importante care sunt răspunzătoare și supraveghează. Și uneori să știe pe cine să tragă de ureche dacă lucrurile nu se fac. Uneori e când persoanele hmm, își schimbă funcția. Această parte politică e mai slabă decât partea tehnică a implementării. Ce am văzut în, la nivel administrativ, acolo a avut loc cea mai importantă parte a implementării. În fiecare țară avem organismele de coordonare edificare de capacitate la ministere și în Parlament sunt încă inadecvate, dar o expertivă în dezvoltare, în creștere. Și își dau seama că e nevoie de această expertiză. Ce vedem clar este că țările sunt conștiente de existența bunelor practici și că au acționat în acest sens componente cheie, cum ar fi verificări de conformitate, comisiile parlamentare, organismele de coordonare. Aceste lucruri există în țările respective, dar cu o diferență mare între existența organismelor și funcționarea lor în instituțiile politice existente și proceduri. De exemplu, știm că în Ucraina Parlamentul încă nu a rezolvat problema funcționării interne și a legiferării și atunci ne putem întreba cum funcționează mecanismul de coordonare dacă Parlamentul încă nu e pomenit de eficace. Ideea nu e doar să importe bune practici, ci chiar să le facă să funcționeze. Așa a reflectat acest aspect uh, studiul nostru. Mecanismul instituțional nu funcționează în izolare. Reflectă și integrat în peisajul instituțional mai larg și în calitatea guvernanței catene. Nu e nicio îndoială că implementarea acordului de asociere împinge țările de la spate, e un fel de avangardă în adoptarea de bune practici, în elaborarea de politici, așa mai departe, dar nu se poate izola <clears throat> punctele slabe afectează implementarea acordului de asociere, chiar și în dimensiunea tehnică acestea. Ce e clar că organismele de coordonare funcționează cel mai bine în ce privește anexele acordului. Părțile mai specifice, cu cât sunt mai concrete, cu atât se bucură de mai multă atenție, în special pentru că există unități eh, consacrate acestea. E un oarecare conflict între cele două nivele. Lucru care se reflectă în planurile de implementare, se concentrează în special pe părțile tehnice rar conțin chestiuni cum ar fi democrația sau statul de drept, se concentrează pe elemente specifice, acțiuni și termene concrete în acord. Acțiunile sunt ceea ce noi, sau măcar eu, aș numi rezultate, formare, seminare, reforme. Adesea nu evaluează consecințele, cât de eficace sunt instituțiile de stat în ce privește aplicarea sau executarea angajamentelor legale. Sunt puse în mișcare de termenele limite. Iată o problemă majoră, mai ales când e vorba de Moldova și Ucraina. Pentru că adesea se pune accentul pe armonizarea legală, care e un concept neclar și înseamnă, de fapt, adoptarea de legislație națională care să corespundă cu acquis dar e o sacină foarte complicată care atrage multă energie, ceea ce înseamnă că se acordă puțină atenție și există puțină capacitate să facă ceea ce noi cunoaștem ca fiind evaluarea de impact. Dacă e nevoie de siguranță alimentară, de formarea inspectorilor în siguranță alimentară, cât costă, cât să fie formați, unde să fie amplasați, cât costă Uh, înființarea de laboratoare, chiar și pentru părțile mai tehnice, tocmai fiind atât de tehnice, expertiza încă nu există. Toate țările depun eforturi în acest sens, dar nu putem afirma că implicațiile financiare ale implementării sunt pe deplin evaluate. La 2 sau 3 ani după ce au intrat în vigoare acordurile respective. Am impresia că trebuie să accelerez, spune vorbitoarea, monitorizarea. Avem planificare, raportare, dar nu avem și monitorizare adecvată ca tare, pentru că organismele de coordonare nu fac decât să coordoneze. Nu au puterea politică de a face lucrurile să se întâmple când există blocaje în țări. Ce vedem? E un fel de divorț între planurile naționale de reformă și cele sectoriale și strategiile sectoriale. E un divorț, o separare în ce privește țările care trebuie să edifice capacitățile, inclusiv reformele în administrația publică, extrem de importante în uh, Moldova și Ucraina și care se întâmplă în ciuda evoluțiilor negative chiar și în Moldova reforma administrației publice are loc și e pusă în aplicare, dar uh, cere timp și în același timp timpul tace și trece pentru acordul de asociere, pentru mine e oarecum o cale dublă în modul în care UE abordează acordul de asociere. When we look within the parliament... La parlamente, cele mai bune practici au fost adoptate. Cu toate acestea, rolurile comisiei uh, nu sunt foarte clar stabilite. Nu se știe exact care este rolul uh, Comisiei de Integrare Europeană față de cel al altora. Nu este foarte clar care este procesul legislativ. Uh, principalele probleme pe care, care apar în cazul uh, Ucrainei sunt legate de aceste subiecte și, de asemenea, verificarea respectării. Trebuie văzut în ce măsură parlamentele au prerogativul de a asigura privatizarea și de a o supraveghea. Uh, parlamentele trebuie să se bucure de mai multă susținere, inclusiv de la Parlamentul European, aș spune eu Armonizarea legală este un concept foarte vag, avem uh, multe pagini în studiu referitor la acest subiect și vă invit să le citiți. Dacă doriți să discutăm în detaliu aceste subiecte, vă stau la dispoziție, dar vreau să mă concentrez pe o chestiune legată de susținerea și asistența de la Uniunea Europeană. Uh, acele două uh, piste în Moldova și Ucraina. Vreau să felicit instituțiile europene pentru că au susținut reconstrucția instituțiilor de stat în aceste două țări, în special în Moldova și Ucraina. Vedem însă că multe aspecte legate de implementarea acordului de aso- acordurilor de asociere sunt susținute prin asistență tehnică clasică. Am făcut ceva cercetare în privința Ucrainei în acest domeniu și uh, se pare că lucrurile bune pe care le-am avut uh, de spus uh, despre susținerea oferită de Uniunea Europeană sunt totuși compensate de o ineficiență a asistenței tehnice oferite. Și acest lucru nu se întâmplă din, corup- din cauza corupției și uh, fraudei, ci din cauza faptului că regulile sunt mult prea complicate pentru a preveni corupția și uh, frauda. Pentru mine e foarte important un subiect care a tot apărut în discuții. Um, atât experții naționali, cât și delegațiile Uniunii Europene și alți experți de pe teren mi-au spus că coordonarea procesului de implementare în cadrul instituțiilor europene pare a nu fi adecvată. Cei din delegații au adesea probleme legate de capacitate și nu, nu uh, se simt susținuți suficient s-au pregătit suficient. Raportul uh, comportă șase pagini de recomandări. Sunt recomandări generale pentru toate țările și pentru instituțiile europene. Și, uh, în opinia mea, uh, trebuie să alegem o abordare mai strategică și mai realistă pentru punerea în aplicare a acestor uh, Um, chestiuni și trebuie să încercăm să construim mai multe capacități uh, la nivelul acestor țări, pentru că țările nu sunt în măsură să îndeplinească toate angajamentele. Am uh, mai multe uh, slide-uri specifice pentru Moldova, Georgia și Ucraina, chestiuni referitoare fiecarei țări, dar voi trece la concluzii mai bine. Iată care sunt acestea. Sunt bine cunoscute cele mai bune practici deja, sunt uh, eforturi de implementare din partea tuturor acestor state. Există mecanismele necesare pentru acest lucru. Moldova și Georgia sunt cele care au făcut cele mai multe progrese și pentru că acordurile au intrat în vigoare mai devreme și au avut mai mult timp la dispoziție pentru a înființa mecanismele necesare. de câte ori mă referam la un subiect care ar putea fi îmbunătățit, statele mi-au spus că se ocupă de acest lucru. Institu mecanismele instituționale nu uh, sunt uh, ajustate pentru a uh, pune în aplicare aspectele politice ale acordurilor de asociere. Mecanismele instituționale reflectă, în general, calitatea guvernării. Deci trebuie să crească nivelul calității uh, la nivel general înainte de a se putea face o bună implementare. S-a vorbit despre um, capacitatea statală, dar uh, din experiență știm că toate aceste lucruri durează ani întregi um, și um, totuși s-a cam ajuns la termenul limită. Uniunea Europeană oferă un volum extraordinar de mare de susținere, în special pentru uh, Ucraina, Ucraina a fost un fel de mm, port de, un fel de, port de Guinea, de cobai pentru uh, experimente, pentru a vedea cât de mult se poate susține inovarea. Sunt foarte multe uh, forme de susținere care uh, sunt oferite de Uniunea Europeană. Însă deja au devenit ineficiente pentru că sunt multe depășite. acordurile de asociere totuși reprezintă o provocare importantă nu doar pentru țările partenere, dar și pentru instituțiile europene. Mulțumesc! So thank you uh, very much. Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, contribuție. Vreau să fac un comentariu Poate că raportorii și raportorii din umbră pot uh, citi acele recomandări. Înainte de dezbaterea pe care o vom avea, aș vrea să subliniez că Parlamentul European participă la adunarea parlamentară Euronest și uh, prin reprezentanții noștri ne-am pus deja de acord că e nevoie de o coordonare mai bună în urmă cu uh, un an, la Euronest, noi am coordonat grupul de lucru pentru implementarea acordurilor de asociere, unul dintre grupurile de lucru cele mai uh, importante din cadrul Euronest. Trebuie de asemenea să subliniem faptul că parlamentele statelor partenere și-au creat și ele propria lor adunare parlamentară, Ucraina, Georgia și Moldova mai precis, pentru a păstra legătura permanent în legătură cu uh, situația foarte dificilă în care se află toate, indiferent de diferențele dintre ele. Deci vrem și noi să avem uh, un răspuns coordonat la concluziile studiului dumneavoastră. Înainte de a stabili 10 ani, uh, de a sărbători 10 ani de la uh, parteneriatul estic anul viitor, cred că ar fi bine să avem câteva conclu- propuneri concrete referitoare la modul în care la instituțiile europene putem reflecta uh, lucrurile pe care le-am învățat din experiență în ultimii ani. Le voi da cuvântul domnei Sandra Calniete, care a cerut uh, să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru uh, explicațiile pe care le-ați dat în legătură cu uh, acest domeniu foarte complicat al punerii în aplicare a acordurilor de asociere. Eu sunt aleasă dintr-o țară care acum 14 uh, sau poate chiar mai mulți ani a trecut prin acest proces. Letonia, mai precis. Și cred că este că una din concluziile dumneavoastră este deosebit de importantă. Există o limitare în abordarea bazată pe asistența tehnică. Orice decizie în cadrul procesului de punere în aplicare are consecințe politice mai mult sau mai puțin importante. Așa că voința politică a unui guvern, a instituțiilor și al Parlamentului unei țări, această voință politică este foarte importantă și ține foarte mult de cât de bine cunosc aceste instituții uh, uh, procesul de integrare în cadrul unui acord de asociere. Înțeleg că ne veți transmite studiul dumneavoastră electronic nouă deputaților membrii AFET uh, și eu uh, mi-am plăcea să dedic mai mult timp uh, raportului dumneavoastră. Îl voi citi cu interes. Mulțumesc! Mai sunt întrebări sau observații? Atunci vă dau cuvântul și cred că aveți suficient timp la dispoziție pentru a și răspunde. Vă mulțumesc foarte mult! Am lucrat uh, foarte strâns uh, cu uh, colegii um, din, și cu colegi din Lituania. Um, colegii din țările în curs de aderare cunosc subiectele. A tot apărut în discuție următorul subiect. De ce, de exemplu, în Moldova și în Ucraina avem patru sau cinci generații de asistențe, de, de, de proiecte de asistență tehnică, când în cazul Lituaniei a fost doar unul. de ce repetăm aceleași greșeli? Poate că nu e foarte corect, dar am sentimentul că Uniunea Europeană promovează bunele practici în foarte multe domenii, dar când e vorba de asistența tehnică, nu prea se bazează pe cele mai bune practici. Uh, eu uh, am um, efectuat un studiu în legătură cu acest subiect în Ucraina. Sunt multe lucruri pozitive, dar multe chestiuni datează din uh, anii 90, um, programul de asistență TASIS, și sunt foarte multe presupuneri uh, neîntemeiate în legătură cu modul în care funcționează aceste țări, care încă sunt vehiculate și sunt multe organisme de asistență internațională. Există un fel de ușă rotativă, unele intră, altele uh, pleacă, dar lucrurile nu se schimbă. Um, când lucrurile Uh, nu merg bine, uh, lucrurile se văd foarte clar în Moldova cel puțin, nu este cazul Ucrainei. Experții care merg în Moldova ar trebui să aibă mai mult impact pentru a schimba lucrurile pe teren. Uh, de mult ar trebui să facem o adevărată evaluare a acestor procese. Mulți de la Comisia au aceeași părere și la fel pot să spună și experții europeni care lucrează pe teren. Ei sunt cei mai puțin mulțumiți de procesele pe care, în cadrul cărora trebuie să-și desfășoare activitatea. Mulțumesc. Știu că e un subiect delicat. Mulțumesc uh, foarte mult pentru implicarea dumneavoastră permanentă în acest subiect. La ultimele noastre misiuni uh, efectuate în Ucraina, una dintre chestiunile pe care le-am observat a fost că ne investim mult în trimiterea experților în aceste țări. Întotdeauna ne plângem că instituțiile nu se dezvoltă așa cum ne-ar plăcea nou, așa cum știm că trebuie să o facă. Dar că se investește puțin în experți și în instituții. Deci e nevoie să găsim un echilibru mai potrivit. Mulțumesc pentru recomandări, vă mulțumesc și că mi-ați dat uh, ocazia de a fi uh, președinte, de a prezida această reuniune. Domnul McAllister se va întoarce în câteva minute.